Dacă nu există obiecții, spune domnul președinte, ordinea de zi a ședinței de astăzi a fost adoptată. Uh, domnul președinte mulțumește de asemenea interpreților, le mulțumește pentru eforturile lor care ajută uh, Uh, la buna, bunul, bin, buna curgere a discurs, uh, discuțiilor la nivel european. Domnul președinte uh, spune că interpreții vă informează că are loc un conflict social care face obiectul unui preaviz de grevă în legătură cu condițiile de lucru care le-au fost impuse, de pe urma cărora calitatea interpretării ar putea avea de suferit. În contextul acestui conflict de muncă, interpreții regretă să vă informeze că interpretarea se va opri cel târziu la ora 17.30, ora de final prevăzută în uh, program. Așadar, stimați colegi, va trebui să încheiem discuțiile la ora 17.30. Uh, eu mă voi asigura că acest deziderat al interpre- uh, interpreților va fi respectat. Îmi cer scuze încă de pe acum, spune domnul președinte, pentru întârzierea cu care începem uh, această ședință. Însă, în ciuda orei acesteia tardive de începere, uh, vă asigur că vom termina discuțiile la orele 17.30. Uh, punctul, prima comunicare a președintelui este aceea că interpretarea este disponibilă în 16 lumi. În al doilea rând, dosarul electronic este disponibil pe aplicația e-meeting și reuniunea va fi transmisă pe internet. Există două echipe de filmare care uh, filmează ședința noastră, o echipă a ARD, un canal uh, german, și o echipă a televiziunii franceze. Iată, acestea au fost comunicările președintelui. Vă mulțumesc tuturor uh, celor prezenți, toate grupurile politice sunt reprezentate, știți prea bine că uh, Ședința de asta, astăzi este una foarte importantă. Avem un mandat, un mandat care ne-a fost încredințat și de care încercăm etapă cu etapă să ne achităm. Este vorba aici de punerea pe piață și evaluarea unor substanțe chimice. Știți prea bine că în acest context de evaluare, Există o serie de etape, etape de care to- toți actorii implicați trebuie să se achite. Această procedură complexă este uh, guvernată de către EFSA. Vreau să mulțumesc repre- reprezentanților EFSA prezenți astăzi uh, alături de noi, domnul Bernhard Ur și domnul Jose Tarazona. De asemenea, avem astăzi alături de noi reprezentanții ECA, uh, Uh, și anume uh, domnii Bjorn Hansen, domnul Jack de Bruyne și domnul Ari Karjalainen. Uh, domniile lor ne vor explica care este poziția ECA și cum decurge colaborarea între această organizație și EFSA. În numele mecanismului de consiliere științifică îl avem alături de noi pe domnul Paul Nurse, și, uh, de asemenea, uh, ni s-a alăturat astăzi și domnul Christopher Portier, care ne va prezenta uh, câteva elemente conexe, elemente foarte importante pentru noi, elemente care ne vor, ne vor ajuta pe noi, eurodeputații, să contribuim la ameliorarea procedurilor în vigoare în momentul de față. Vă aduc aminte regulile care se aplică la ședințele noastre. Este vorba de, despre reguli uh, stabilite de comun acord, pe care vă rog să le aduceți la, în atenția colegilor care ni se vor alătura pe parcurs. Deci, care este principiul, uh, care sunt regulile stabilite de către uh, noi și care se aplică și la ședința de astăzi. Ei bine, vom da 10 minute fiecărui reprezentant uh, invitat în parte. Deci EFSA are 10 minute la dispoziție, uh, ECA la fel, de asemenea, uh, mecanismul de consiliere științifică va beneficia de 10 minute pentru o prezentare și domnul Portier, de asemenea, va putea să se uh, exprime pe parcursul a 10 minute. Mai apoi vom trece la întrebări și răspunsuri. Principiul care se aplică este cel uh, tip ping-pong. Vom uh, permite coraportorilor și raportorilor din uh, umbră să adreseze întrebări, uh, a căror durată nu trebuie să depășească două minute, răspunsurile fiind la rândul lor oferite în doar două minute. În cazul în care răspunsul este considerat a fi insuficient, Uh, persoana care a adresat întrebarea mai beneficiază de 10, 30 uh, de secunde pentru a cere clarificări. Uh, mai apoi, respondentul va avea un minut la dispoziție pentru a oferi răspunsul dorit. Deci vom organiza o primă salvă de întrebări și răspunsuri la care vor participa coraportorii și raportorii din umbră. Uh, urmând ca a doua salvă de întrebări să, uh, provină, să vină din partea coordonatorilor și mai apoi vom avea o tre- a treia salvă de, de întrebări uh, la care vor putea participa toți colegii care fac parte din comisia noastră. Deci veți avea fiecare la, o durată prestabilită la dispoziție pentru a adresa întrebările pe care le doriți. Acestea sunt regulile care se aplică la ședința de astăzi. Eu mă voi asigura că voi modera cât mai clar cu putință această ședință. E important uh, să punem întrebările potrivite pentru a obține acele răspunsuri de care avem nevoie. Mulțumim de asemenea pentru răspunsurile pe care ni le-ați oferit în uh, scris la setul de întrebări pe care vi l-am adresat. Toate aceste informații vor fi publicate pe site-ul Parlamentului European. Deci pe site vor fi publicate atât întrebările adresate cât și răspunsurile primite și pe baza tuturor acestor uh, elemente sperăm să creăm un raport de cea mai bună calitate cu putință. Acestea fiind spuse, trec direct la subiect și dau cuvântul EFSA, uh, care are la dispoziție 10 minute uh, pentru o prezentare. Domnule Url, aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman, dear honorable members of the Parliament. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Vă mulțumim din suflet uh, pentru această a treia invitație la Comisia PEST. Încercăm să facem tot ce ne stă în putință pentru a vă sprijini în eforturile dumneavoastră. Ne-am întâlnit deja în aprilie, ne-am întâlnit mai apoi la Parma pentru o ședință de două zile și iată, este a treia oară când ne adresăm dumneavoastră. La întâlnirile trecute și la Parma, de asemenea, am vorbit mult despre aspectele procedurare V-am explicat cum anume evaluăm noi la EFSA activități, uh, ingredientele active și substanțele active. Am vorbit despre metodologie, despre probe, despre expertiză, despre studiile și utilizarea acestora, fie că e vorba despre studii științifice, fie că e vorba despre sta, uh, studii din uh, partea industriei. Am vorbit de asemenea despre experții pe care îi folosim în cursul uh, acestui uh, proces de revizuire. Am vorbit despre Uh, structurile panelurilor pe care le organizăm alături de autoritățile din statele membre și, de asemenea, v-am vorbit despre independența datelor, uh, metodologiei a persoanelor, despre transparența proceselor și uh, ne-am referit de, de asemenea la unele dintre criticile care ne-au fost aduse, critici pe care am sperat că prin informațiile furnizate am reușit să le demontăm. Am încercat așadar să vă arătăm că criticile aduse nu se bazează pe dovezi reale. Astăzi nu aș vrea să mă reîntorc la aceste subiecte, chiar dacă vă stau la dispoziție în cazul în care există întrebări care nu și-au găsit răspunsul. Însă mi-ar plăcea să vă prezint o clasificare pe care am făcut-o împreună cu Agenția Internațională pentru uh, Cercetarea în domeniul cancerului, IARC. Următorul slide, vă rog. Clasificarea este un proces științific complex. Vedeți aici o comparație între 54 de pesticide care au fost uh, evaluate atât pe baza sistemului IARC cât și pe baza sistemului uh, Uniunii Europene și evaluarea a durat uh, mai mulți ani vedeți că din cele 54 uh, de pesticide, în cazul a 29 de uh, pesticide, am ajuns la o propunere de clasificare echivalentă. În cazul a 14 uh, cazuri, clasificarea Uniunii Europene a fost mai strictă, mai severă decât cea propusă de IARC și au mai existat 11 uh, cazuri în care situația era exact invers și una dintre uh, unul dintre produsele incluse în această categorie uh, este și glifosatul. Deci, pe baza acestei, acestei comparații, ne dăm seama că sistemul european este mai conservator, mai sensibil la clasificare. De asemenea, vedeți aici că sistemul funcționează, nu e ca și cum ar exista o, un subiectivism a uh, uh, nici pe departe. Sistemul funcționează așadar. Um, slide-ul acesta, iată, arată cât se poate declar că acuzele aduse sistemului european nu sunt justificate, acuze legate de caracterul uh, uh subiectiv și lipsit de Uh, independență. Uh, mă tem că aceste temeri sau aceste acuzații au apărut odată cu scandalul, uh, scandalul în care a fost implicat glifosatul dar glifosatul este doar una, unul dintre produse. Și mă tem că aceste temeri nu ne ajută pe, nici pe unii, nici pe ceilalți, nu ne ajută nici pe noi, nu vă ajută nici pe dumneavoastră decidenții politici. Tocmai de aceea trebuie să descoperim de ce diferențele acestea apar și Chiar asta vom face astăzi. Vom încerca să, să găsim lacunele, să găsim uh, problemele uh, și asta cu atât mai mult cu cât, iată, alături de noi se află astăzi și reprezentanții Agenției Europene pentru Substanțele Chimice. Uh, chimice. Trecând mai departe acum, Uh, se pune problema îmbunătățirii sistemului. Cum anume l-am putea îmbunătăți? Am analizat uh, funcționarea sistemului, dar se pune problema ameliorării acestui uh, sistem. Și iată avem uh, uh, un instrument de îmbunătățire, de ameliorare a sistemului. Este vorba despre amendarea regulamentului 178. Ca urmare, iată, a inițiativelor cetățenești, Comisia Europeană a reacționat rapid, a venit cu noi propuneri de îmbunătățire a transparenței. De asemenea, îmbunătățirea uh, modelului de guvernanță a EFSA, alinierea acestui, acestei guvernanțe, uh, alinierea la structurile din celelalte agenții este un pas înainte. Din nou avem o propunere a Comisiei în acest sens, o propunere care merge mână în mână cu o suplimentare a bugetului. Bineînțeles, uh, noi suntem subiectivi aici, e clar, sunt director executiv al EFSA și prin urmare nu puteți aștepta un alt discurs din partea mea. E clar că e nevoie de uh, noi măsuri de transparență, e nevoie de măsuri care să crească încrederea în studiile și datele pe care le folosim, dar pentru toate acestea e clar că avem nevoie și de un buget uh, suplimentar. Din proprie inițiativă, fără a fi fost uh, necesare modificări uh, legislative, noi am uh, îmbunătățit regulile cu privire la conflictul de interese. Suntem într-un discut într-o discuție permanentă cu Parlamentul European. Încercăm să îmbunătățim regulile legate de conflictul de interese și în ceea ce privește experții din statele membre. Colaborăm de ani de zile și cu colegii de la ECA, de la Helsinki, dar să știți că acum a venit o, o nouă pro, o propunere sau se pregătește o nouă uh, propunere de armonizare a evaluărilor de risc la EFSA și ECA. Lucrul acesta este foarte, foarte important. E păcat ca sistemul acesta să continue, sistemul în vigoare din momentul de față, verificările uh, conform sistemului actual, sunt făcute de EFSA, clasificarea este făcută de ECA. Lucrurile ar trebui să fie mai eficiente. După aceea lucrăm cu uh, rețeaua de pilotaj pentru uh, pesticide din statele membre, încercăm să îmbunătățim așadar colaborarea între statele membre și EFSA și mai avem și un raport tehnic uh, publicat în contextul exercițiului REFIT, uh, căruia îi face obiectul legislația privind pesticidele. Deci iată și noi investim eforturi și bani în, îmbunăt- în îmbunătățirea sistemului. Și acum trec la ultimul slide. În ceea ce privește inițiativele științifice, și v-am spus asta deja la Parma, suntem conștienți de faptul că știința trebuie să progreseze pe diferite fronturi. Menționez aici doar uh, expunerea acumulativă și uh, evaluarea de risc cumulativ în ceea ce privește pesticidele. Aici EFSA face pași înainte, alături de statele membre, asta fără drept de tăgadă. Uh, dar nu putem continua uh, eforturile așa cum ne-am dori și din pricina unor, uh, unor constrângeri bugetare. Lucrăm alături de parteneri și la un, o evaluare de risc bazată pe specificitățile uh, ecosistemului. Deci ne bazăm uh, pentru crearea acestei uh, evaluări pe ajutorul din partea partenerilor externi. Ideea e că EFSA dorește nu doar să respecte progresul științific, ci vrea să stimuleze de asemenea progresul în acest domeniu. Dar, din nou și în acest context, se pune problema resurselor. Vreau să-i mulțumesc domnului președinte, care după vizita la Parma a spus cât se poate de clar că EFSA are nevoie de un buget uh, sub, uh, suplimentar pentru a se putea achita de mandatul său. Uh, și, uh, doamnelor și domnilor, în calitatea dumneavoastră de colegiuitori, uh, aveți, bineînțeles, o, un mare impact. Puteți uh, avea un mare impact asupra bugetului EFSA. Și nu mă refer doar la amendarea regulamentului 178, ci mă refer la știință și la progresul științific pe care ni-l dorim și pe care nu-l putem atinge din pricina constrângerilor bugetare. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Url. Urmează acum ECA, 10 minute. Nu știu cine va interveni. Cred că domnul Hansen. Thank you very much, Mr. Chairman. On... Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor parlamentari. Și eu sunt uh, de dreptul onorat de prezența mea aici. Uh, este pentru prima oară în calitate de uh, șef al ECA și mă bucur să pot să-mi realizez uh, sarcinile în calitate de funcționar public și de șef al agenției pentru a spori democrația în acțiune, așa cum ați spus dumneavoastră, domnule președinte, și pentru a clarifica anumite chestiuni uh, referitoare la glifosat. Aș vrea să spun că însuși faptul că ne aflăm aici împreună pentru a dezbate această chestiune, pentru a dezbate munca agenției noastre, ne arată foarte clar că, de fapt, sistemul funcționează. Ne-am făcut datoria, au existat semne de întrebare legate de munca noastră și ne aflăm împreună aici tocmai pentru a clarifica această chestiune cu scopul de a învăța și de a îmbunătăți atunci când este nevoie și necesar. Deci aștept și dezbaterea ulterioară pe această temă. Ce mi-aș dori să precizez aici? În primul rând, voi spune ce este ECA, agenția noastră, activitățile noastre și după aceea voi trece la problematica glifosatului. ECA este Agenția Europeană pentru Produse Chimice, a fost înființată în urmă cu aproximativ 10 ani la Helsinki. Noi implementăm uh, sarcinile științifice și administrative care ne-au fost alocate prin patru uh, proiecte legislative, uh, RICH, uh, regulamentul pentru protecția plantelor și produse biocide. De asemenea, avem sarcini suplimentare în uh, cadrul uh, directivei pentru deșeuri și Comisia ne recomandă să preluăm uh, anumite sarcini și în ceea ce privește regulamentul cu uh, contaminanții uh, persistenți organici. Ne ocupăm de foarte multe uh, substanțe, de foarte multe teme interesante pe această temă și ați văzut că glifosatul este unul din aceste, uh, una din aceste problematici. Am făcut uh, foarte multe uh, lucrări uh, pe microplastice, tatuaje și alte chestiuni de natură științifică în domeniul chimic, al industriei chimice. Trecem acum la glifosat. Aici am dat mai multe avize prin Comitetul Științific, uh, Comitetul de Evaluare a Riscurilor, în contextul uh, regulamentului pentru clasificarea și etichetarea substanțelor. Concluzia comitetului nostru a fost că uh, există o proprietate toxică pentru uh, oameni, și anume pentru ochi, și că este o substanță toxică pentru mediu, dar concluzia nu era că ar fi fost uh, toxic pentru sănătatea uh, oamenilor și în special pentru acele chestiuni care se discută astăzi. Aș explica un pic care este cadrul general al regulamentului de clasificare și etichetare, CLH, în uh, engleză, și după aceea voi prezenta contextul general uh, Uh, în care am lucrat noi și predecesorii noștri și Comisia Europeană, uh, ce s-a întâmplat în ultimii 30-40 de ani uh, în domeniul clasificării și al etichetării. În primul rând, regulamentul de clasificare și etichetare pe care noi îl implementăm din punctul de vedere științific, tehnic și administrativ la nivelul ECA, analizează riscurile prezentate de substanțele chimice și stabilesc reguli pentru a determina riscurile prezentate de amestecuri în care aceste substanțe sunt prezente. Temeiul juridic este regulamentul care implementează, de fapt, un acord la nivelul uh, ONU este vorba de UNGIHS, Sistemul General Armonizat al ONU, pentru că uh, există acest sistem armonizat de reguli la nivel mondial și care este utilizat uh, pe scară largă de consumatori uh, și de toată lumea. Noi implementăm criteriile, practic, pentru acest sistem general armonizat prin aplicarea regulamentului. Cum funcționează? Avem o procedură cu patru etape care implică uh, institutele de testare, industria care plătește și uh, contractează aceste, aceste teste, de asemenea statele membre care evaluează rezultatele și implică și un comitet științific, uh, de exemplu cel de la noi, de la ECA, care uh, analizează munca făcută de statele membre. Metodele de testare pe care le aplicăm noi sunt uh, metode care au fost acordate și la nivel internațional. Asta tocmai pentru a reduce testele pe animale, dar în egală măsură și pentru a ne asigura că testele făcute într-o anumită regiune pot fi acceptate și în altă parte a lumii. Deci metodologia utilizată de aceste institute de testare sunt acordate la nivel internațional și există și un sistem de audit internațional, de asemenea armonizat, pentru aceste institute și care țin uh, cont de așa numitul cod uh, de bune practici de laborator. Toate acestea se realizează la nivelul statelor membre sub umbrela mai mare a OCDE-ului. Munca statelor membre pentru a pregăti propunerea de clasificare și etichetare este aceea de a evalua rezultatele testelor care au fost finanțate sau plătite de către industrie, oferind un acces de plin la uh, studiile respective și încurajând și auditurile făcute pentru aceste institute de testare. Documentul include această propunere cu toate datele, inclusiv criteriile utilizate și acestea se transmit uh, la ECA, unde comitetul nostru științific de experți analizează, evaluează documentul primit de la statele membre și raportul primit. În urma dezbaterii se ajunge la un acord în unanimitate pe care îl prezentăm uh, prin intermediul unui aviz a Comisiei Europene, care, la rândul său, supune rezultatul procedurii de comitologie. Practic, uh, este vorba de o etapizare care se utilizează foarte mult în știință, în general. Știință, uh, oamenii de știință prezintă niște rezultate, se publică, acestea sunt analizate, interpares, pentru a putea fi publicate după aceea la nivelul unei reviste științifice. Același sistem îl avem și noi, uh, plecând de la Institutul de Testare până la votul din Comitetul Științific. În ceea ce privește glifosatul, avem mai multe studii care au fost făcute de laboratoare pe care le-am evaluat și prin această evaluare a trebuit să comparăm criteriile de clasificare și etichetare din cadrul regulamentului, regulament care se bazează pe dovezi clare, deci analizez datele pentru a vedea dacă există suficiente dovezi pentru a îndeplini sau nu criteriile. Există deci un fel de prag uh, limită uh, pentru a avea un număr de dovezi uh, care să-ți permită să introduci o anumită clasificare. Pentru glifosat avem foarte multe informații, foarte multe date și, într-adevăr, anumite date ne dădeau indicația unor rezultate pozitive, însă alte date dădeau indicații negative. În această situație extrem de complexă, am uh, uh, ținut cont de o abordare uh, care pune în echilibru dovezile existente și încercăm să um, înțelegem din punct de vedere coerent datele de care dispunem. În cazul glifosatului, dacă analizăm toate datele și analizăm din punct de vedere al coerenței informația de care dispunem, Comitetul de Evaluare a Riscurilor a tras concluzia, ținând cont de aceste date, că nu se tem sau nu consideră că aceste date ar fi fost suficiente pentru a îndeplini criteriile din regulamentul CLH, deci de clasificare și etichetare. Și aceasta a fost uh, avizul pe care l-am dat Comisiei Europene. Acest uh, caz al glifosatului este unul din 4.000 uh, de substanțe care au fost uh, clasificate în același fel în ultimii 40 de ani. La ECA am făcut în jur de 300 uh, de astfel de etichetări și clasificări în ultimii 10 ani. Și din aceste 300 de clasificări, aproximativ 30% au inclus și substanțe identificate ca fiind carcinogene. Deci, iată, este posibil să avem destule dovezi pentru a uh, trece de acest prag pentru a îndeplini criteriul și a intra pe listă. Domnule președinte, mă opresc aici uh, cu explicațiile și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule Hansen. Am să dau cuvântul acum domnului Paul Nurse din partea sa, deci a mecanismului uh, științific de consiliere. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc comisiei și colegilor dumneavoastră pentru această oportunitate. Eu sunt uh, membru al acestui uh, comitet științific, SAM. Lângă mine se află și colegul meu care este director la Geneva. Este un grup alcătuit din șapte oameni de știință care nu sunt în slujba comisiei și care dau un aviz științific independent comisiei. Noi uh, suntem susținut de către un consorțiu de oameni de știință din întreaga Europa. Iată, deci, comitetul științific cu cei șapte membri. Comisia ne-a cerut să analizăm această chestiune să vedem cum putem face ca acest sistem de autorizare să fie mai transparent, mai efectiv și mai eficient. Și am adus uh, dovezi din partea grupurilor de experți uh, și le-am uh, sortat pe categorii. Am ajuns la un aviz pe care îl am aici în față, a fost publicat pe 4 iunie, este un dosar foarte interesant, este a cincea opinie sau aviz pe care l-am prezentat. Am început Următorul slide, vă rog. Și încă unul, vă rog. Am început printr-o recomandare de uh, nivel general. Societatea are păreri uh, divergente în această uh, privință, probabil ca și cele reflectate aici în sală, Aici uh, se include ce este un risc acceptabil, securitatea alimentară, uh, uh, cum putem proteja ecosistemul în cadrul mediului. Toate aceste chestiuni pot intra în conflict unele cu altele și asta ne definește o tematică foarte complexă pe care o abordăm. Iată de ce am, recomand, am recomandat Comisiei să faciliteze o dezbatere largă la nivelul societății în întreaga UE pentru a avea uh, o abordare comună la nivelul UE pentru producția de alimente, inclusiv în ceea ce privește rolul uh, PPP-urilor. Comisia deci trebuie să aibă o actitudine mai activă, mai proactivă pentru a susține o producție alimentară sustenabilă și care să țină cont de costurile și beneficiile pentru societate. Iată recomandarea generală care ni se pare extrem de importantă. Nu este neapărat o chestiune științifică din punctul nostru de vedere, dar e nevoie de ea pentru a putea oferi avizul științific cel mai pertinent care sunt domeniile ce pot fi îmbunătățite. În avizul nostru am prezentat o serie de domenii în care considerăm că ar trebui să uh, se facă ceva. De exemplu, există tensiuni în ceea ce privește uh, problemele de sănătate și agricultură. Uh, de asemenea, riscurile existente. Trebuie să ne reamintim că risc zero este aproape imposibil de asemenea, neutilizarea PPP-urilor uh, aduce și ea cu sine alte riscuri. Sunt chestiuni foarte complexe. Sistemul dual pe care îl avem la momentul actual este foarte complex și problema se pune cum putem face uh, față divergențelor existente, cum ținem cont de efectele asupra ecosistemului și a expunerii uh, mixte. Toate acestea le-am inclus în avizul nostru șapte recomandări de natură specifică pe care le-am inclus și pe care am să le prezint succint. În primul rând, avem nevoie de mai mare claritate în ceea ce privește obiectivele noastre de protecție. Trebuie să spunem cu claritate că aceste obiective pe care le avem, ținând cont de tensiunile sau conflictele existente, ele trebuie să fie și mai clare. Trebuie să vedem dacă oamenii sunt de acord, dacă le înțeleg, Trebuie să stabilim criterii foarte clare și niveluri sau praguri de riscuri acceptabile, inclusiv riscul de neutilizare. Și când le vom avea, aceste obiective, e nevoie de o mai bună comunicare pe aceste teme foarte complexe față de societate și publicul larg. În al doilea rând, trebuie să ne gândim cum funcționează sistemul PPE la nivelul UE și cum poate fi îmbunătățit. Și aici am venit cu recomandări. PPP-urile sunt uh, evaluate din punctul de vedere al riscurilor la nivelul UE. Deci, avem o evaluare unică a riscului la nivel european în cooperare între EFSA și autoritățile competente din statele membre. Noi recomandăm să se realizeze o evaluare a riscului pentru toate PPE-urile și nu doar uh, în ceea ce privește substanțele active din PPE-uri uh, și aceasta este o chestiune pe care am tratat-o aici. E nevoie de o decizie unică, fie la nivelul statelor membre, fie la nivelul UE, uh, pentru că cu cât decizia este mai complexă, cu atât nivelul de certitudine scade. În al treilea rând, e nevoie de o supraveghere sistematică a pieței. Trebuie să implementăm măsuri de monitorizare uh, post-piață, epidemiologie, de exemplu, și uh, studii în ceea ce privește consecințele pentru sănătate ale PPP-urilor trebuie să avem oportunități de cercetare pentru a vedea ce se întâmplă cu oamenii, cu pacienții umani, care la ora actuală nu sunt testați în evaluările făcute. În al patrulea rând, trebuie să întărim uh, cunoștințele și capacitățile referitoare la PPP-uri în Uniune. Să înțelegem mai bine natura schimbătoare a acestora, pentru că nu e vorba doar de substanțe chimice, de multe ori pot fi pesticide la nivelul nano sau biopesticide, de multe ori sunt combinate, amestecate. Uh, Trebuie să ne gândim la uh, efectele amestecurilor, uh, la utilizarea mai multor ingrediente și la expunerea agricolă, care nu este tocmai bine gestionată la momentul acesta trebuie să ne gândim la posibilitatea de a avea un centru de excelență pentru cercetare în domeniul PPP-urilor, pentru a avea un nivel de cunoștințe la care să facem referință. În al cincilea rând, studiile înainte de comercializare trebuie să fie mai transparente, mai deschise. E nevoie de întâlniri între autoritățile de reglementare și cei care propun aceste substanțe pentru a îmbunătăți uh, calitatea procedurilor. Sugerăm că acest lucru să fie obligatoriu, de exemplu, preînregistrarea studiilor pentru a crește transparența. Uh, cred că aceasta se întâmplă, de exemplu, în medicină. În al șaselea rând, trebuie să vedem care sunt criteriile de confidențialitate a datelor la ora actuală, pentru că acestea dăunează transparenței procesului dacă aceste date sunt ținute în secret. Pe de altă parte, riscuri, uh, costuri și beneficii. Trebuie să recunoaștem că această evaluare bazată pe riscuri Uh, include în orice caz aspecte uh, care au de-a face cu riscurile. E un lucru evident pentru toată lumea, să vedem cât uh, de bine putem face Uh, predicții uh, dacă ținem cont de testele pe animale pentru oameni. Deci, iată, riscuri suplimentare care apar în cadrul acestor teste. Trebuie să facem și o evaluare comparativă a riscurilor pentru a compara, de exemplu, noile PPP-uri cu cele mai vechi pentru a nu autoriza unele noi dacă nu găsim niște avantaje pentru ele. E nevoie și de o evaluare a costurilor și beneficiilor. Și o ultimă recomandare, esențială pentru dezbaterea noastră de astăzi, cum putem face față evaluărilor divergente uh, ale oamenilor de știință. Este un element important pentru a restabili încrederea publicului larg în știință în general. Probabil că e nevoie de practici științifice mai bune pentru a face față acestor opinii divergente. În plus, divergența în anumite domenii, cum ar fi, de exemplu, glifosatul, uh, va fi foarte greu de soluționat. Avem totuși câteva sugestii și în acest domeniu. De exemplu, e nevoie de o întărire a cooperării la nivel internațional, a birourilor de legătură, bineînțeles și la nivelul UE, dar și cu agențiile din afară. Însă, eh, dacă această divergență de opinie eh, continuă, dacă societatea o percepe ca atare, atunci eh, Comitetul Științific ar putea oferi un nivel suplimentar de consiliere științifică pe o anumită temă. De exemplu, putem analiza procesele științifice, putem veni cu dovezi științifice din datele pe care le avem și putem avea un panel de experți, de exemplu, în care să nu existe conflicte de interese și care să se ocupe de o raportare directă către grupul nostru, astfel încât să avem un nivel suplimentar de informații, asta in extremis, nu sugerăm să se întâmple de fiecare dată, pentru că, în general, procedurile la nivelul UE sunt destul de eficiente, dar în cazuri precum glifosatul, de exemplu, aceasta ne-ar oferi un nivel suplimentar care să ne ajute când e vorba de decizii atât de dificile din punct de vedere politic. Mulțumesc foarte mult, mă opresc aici cu recomandările și dacă doriți uh, mai multe detalii, puteți analiza cu atenție acest document. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum dau cuvântul domnului Christopher Portier, de asemenea pentru 10 minute, vă rog. Good afternoon, Mr. Chairman, Bună ziua tuturor, uh, stim, domnule președinte, stimați uh, membri ai Comisiei PEST. Sunt onorat să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră. Două lucruri voi discuta astăzi. Deficitele percepute în evaluările științifice și sugestii pentru îmbunătățirea managementului procesului de revizuire. Iată, funcționează și prezentarea gestionarea riscului uh, uh, substanțelor chimice este uh, o sarcină complexă. este greu să se evalueze toxicitatea unei anumite substanțe, atât la nivelul național, cât și la agenția uh, pentru uh, registrul uh, pentru substanțe te, uh, toxice din Statele Unite pe care am condus-o, am dezvoltat orientări. Orientări care se asigurau că procesul era transparent și credibil din punct de vedere științific. Orientările au fost întotdeauna uh, evaluate de oameni de știință independent pentru a ne asigura că avem cele mai bune abordări. Există astfel de orientări și pentru evaluarea pesticidelor în Europa. Am citit orientările OCD, dar și cele ale CLP și mi se par rezonabile dacă sunt respectate. Ele vor duce la decizii care pot fi justificate. Există unele domenii unde este nevoie de oarecare clarificări. Ele sunt menționate. Analiza statistică Uh, aici uh, ar trebui să se solicite teste specifice pentru anumite tipuri de date. Trebuie să existe reguli specifice referitoare la când și cum să se folosească controlele istorice. Mm, leziunile premaligne uh, trebuie să fie analizate, dar nu trebuie să fie excluse dacă nu sunt prezente. există orientări reduse în ceea ce privește datele epidemiologice și acest lucru trebuie uh, consolidat. De asemenea, tipul de studiu făcut uh, se schimbă, iar uh, orientările au nevoie de adaptări, de actualizări pentru a incorpora noile rezultate științifice. Agențiile trebuie să-și scrie propriile orient, uh, revizuiri, uh, nu, nu să se bazeze pe cele din partea industriei. Cum spuneam uh, și studenților mei, cine scrie primul proiect al unui document îi stabilește tonul și aș scrie propriile um, revizii științifice, um, permite tocmai această mm, independență. Trebuie făcut o, re, o, o trecere în revistă a tuturor datelor științifice existente, dar și includerea diferitelor tipuri de teste. Când sunt mai multe teste de același gen, meta-analizele uh, și punerea, punerea la oaltă a datelor trebuie să permită identificarea tendințelor în date, mai ales când uh, rezultatele sunt contradictorii. Transparența este foarte importantă. Numai dacă studiile sunt disponibile public, ceilalți pot judeca cât de bine este scris uh, documentul științific. Orice lipsă de transparență duce la neîncredere și este uh, și afectează reputația uh, agenției. Comunicarea rezultatelor unei evaluări este esențială aceste uh, documente trebuie să fie clare și ușor de citit și de înțeles. Articolele actuale sunt depășite. Ar fi util să se uh, explice etapele diferite care au dus la o concluzie, mai degrabă decât să se spună uh, probele ponderate duc la concluzia X. De asemenea, mi se pare că uh, se uh, subminează importanța studiilor care nu sunt efectuate de uh, industrie și trebuie uh, eliminată această tendință. În ceea ce privește gestiunea, pentru reînnoirea autorizațiilor pentru pesticide, de cele mai multe ori există foarte multe date științifice ce pot fi revizuite. Nu ne putem aștepta de la o comunitate de câteva zeci de oameni de știință să aibă Uh, toate cunoștințele. Uh, cei care se ocupă de gestionarea recoltelor nu trebuie ei să fie cei care se ocupă de aspectul de sănătate. Același lucru este valabil în ceea ce îi privește pe epidemiologi și uh, obținerea de recolte. Este nevoie de echipe de uh, oameni de știință care fiecare să se ocupe de ce se pricepe mai bine. Uh, oncologii de cancer, uh, epidemiologii de ale lor, fiecare cu ale lui. Și cooperarea trebuie uh, încurajată. Unul dintre cele mai importante elemente în evaluarea datelor este să se obțină toată literatura științifică uh, pentru un studiu și să se facă un sumar al fiecărui studiu. Este nevoie de mult timp, mult efort, uh, Um, există multe organizații care se pot ocupa de asta, care sunt independente de industrie. Noi le folosim atât în programul uh, pentru toxicologie natural, cât, uh, național, cât și în alte domenii cu mare succes. Mă uimește că în 2018 informațiile oferite de către industrie uh, autorităților de reglementare nu vin în uh, format electronic, într-un format care să permită autorităților să analizeze datele în toate modurile în care, care îi se par adecvate. Nu știu dacă asta s-a schimbat, dar uh, deocamdată la noi este cazul. Ar trebui să fie obligatoriu pentru a se evita orice fel de eroare care ar putea veni de la transcrierea datelor de pe hârtie în calculator. De asemenea, s-ar putea, asta ar permite să se confirme că informațiile primite sunt cele trimise de laborator și că informațiile sunt corecte și complete. Nu în ultimul rând, poate fi util să se dezvolte un uh, program echivalent cu cel, al, uh, cel de toxicologie din Statele Unite în Europa. Avem Institutul Național pentru Sănătate, Um, care este independent și a fost creat special astfel pentru a face o demarcație între uh, știință și gestionarea pericolelor. Există un comitet executiv, uh, sunt șefii a nouă uh, autorități de reglementare, um, din uh, Statele Unite. Ele stabilesc prioritățile pentru programul național de toxicologie, inclusiv ce se analizează și așa mai departe, dar ei nu analizează, nu decid cum vor fi făcute aceste studii. Un astfel de for ar putea permite autorităților de reglementare europene să umple foarte rapid lacunele de date și să obțină informații în mod rapid în ceea ce privește amenințările posibile nu în ultimul rând, oricine care participă la uh, evaluarea uh, unui pesticid trebuie să fie evaluat îndeaproape în ceea ce privește din perspectiva uh, conflictelor de interes. Merci. Merci à vous, monsieur Portier. Euh, donc, le temps est venu d'ouvrir. Mulțumim, domnule Portier. A venit uh, momentul să deschidem dezbaterea, dacă e să-i spunem așa sau în orice caz să dăm cuvântul uh, deputaților pentru întrebări. Începem cu cei doi uh, coraportori, uh, domnul Lynch și domnul Arimo. Începem cu domnul Arimo. Mulțumesc, domnule președinte. Am patru întrebări. Prima se adresează tuturor experților. I-am ascultat cu atenție, inclusiv pe domnul North, și Uh, ceea ce mi-a spus uh, făcea parte din uh, răspunsurile um, pe care doream să le primesc. Regulamentul 1107 spune că nu pot exista efecte uh, negative sau care să facă rău, any harmful uh, effect. Așa cum sunt definite procedurile acum. Sunt, se spune, sunt, se ține cont de toate riscurile. Este logic să avem două proceduri, una pentru substanță și cealaltă pentru produs. Nu ar trebui însă să ținem cont și de uh, expunerea la care, care intervine pentru mediu, om, animal, deci să se verifice și uh, expunerea. Apoi, domnului Portie, spuneți că la glifozat datele mm, în ceea ce, în ceea ce privește cancerul au fost uh, ignorate. De ce credeți că s au ignorat sau că au fost n-au fost luate în considerare. Iar apoi domnului Url și domnului Hansen. Ați spus, domnule Hansen, că în cazul grifozatului, oamenii de știință au zis că rezultatele nu sunt consistent în engleză. Puteți să ne definiți ce înseamnă acest uh, termen? În ce măsură acest uh, termen este Uh, reconciliabil cu principiul precauției. Cine a, cine a definit, cine a făcut aceste delimitări? Și o ultimă întrebare în ceea ce privește regulile de confidențialitate și accesul la datele brute. Există decizie din partea uh, CEJ în ceea ce privește uh, Agenția Medicamentului în momentul în care s-a acordat o autorizație, nu mai există o premisă de confidențialitate. Asta spune Curtea Europeană de Justiție. Nu ar trebui să uh, aplicăm același principiu și la pesticide și să acordăm acces la aceste date? Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Aș vrea să vă amintesc regula. Un minut, o întrebare uh, și uh, două minute pentru răspuns. Am să-i dau cuvântul domnului Nurse pentru a uh, răspunde și am să-i rog pe ceilalți uh, să mm, își mențină răspunsurile pentru timpul de dezbatere de mai târziu. Știu că răspunsurile sunt uh, necesare, pertinente, dar trebuie să respecte acest echilibru al intervențiilor. Deci am să-i rog pe ceilalți experți să vină cu răspunsul mai târziu în dezbatere. Dom- domnule Nurse, Uh, vă rog să răspundeți în două minute la întrebarea domnului Arimo. Mulțumesc foarte mult! În ceea ce privește substanța și produsul, uh, am, ne-am referit la asta în raportul nostru. Este, bineînțeles, important să ținem cont de produsul final, care va conține atât substanța activă cât și alte substanțe um, care uh, pot avea un impact asupra um, substanței inițiale. Deci separarea nu ni s-a părut um, atât de logică. Cred că trebuie uh, analizat mai îndeaproape acest uh, lucru. Raportul nostru cred că dă o direcție pentru dezbaterile viitoare. Nu uh, avem toate răspunsurile. Mă bucur să văd că direcția este cea bună, dar există detalii care trebuie rezolvate. În ceea ce privește confidențialitatea datelor, nu mi s-a adresat mie direct întrebarea, dar uh, există un element evident societatea și opinia publică trebuie să ne susțină și nu vom face asta dacă impunem confidențialitate și restricționăm accesul la date. Deci asta trebuie gestionat, uh, bineînțeles, și ținând cont de uh, chestiuni uh, de dimensiunea comercială, dar nu trebuie ignorat acest aspect. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Bart Stas, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Vă mulțumesc și pentru răspunsurile pe care ni le-ați trimis în scris. S-a început uh, cu un slide uh, din partea, cu o prezentare din partea EFSA și analiza 50 și 4 de substanțe. În 53 de cazuri, la 53% din cazuri erau, deci evaluarea era aceeași EFSA și IRC, iar în um, restul, evaluarea era diferită. Știm că există o controversă uh, în ceea ce privește glifozatul între uh, EFSA, IRC uh, și altele. Este unul dintre motivele pentru care avem această comisie. Domnule Portier, în, prezența, în prezentarea noastră ați făcut o serie de recomandări. Nevoia de a rafina anumite detalii. Agențiile trebuie să scrie propriile evaluări. Totul trebuie să fie disponibil public. Puteți să ne dați mai multe informații și poate fi acesta motivul pentru care în 47% din cazuri uh, evaluările au fost diferite la uh, EFSA, BFR, uh, IRC. Domnul Portier, am să încep cu ultima întrebare. Poate că uh, cea mai mare diferență este constituită de anul în care se va fi făcut uh, evaluarea. Uh, iar ce mai, iar ce mai devreme, sau mai târziu, asta poate afecta o evaluare. Chestiunea transparenței e cea mai importantă Capacitatea mea de a replica ce face EFSA a fost împiedicată de limitările uh, impuse la accesul la probe. Și existau multe probe, Erau a fost un mare efort pe care l-a făcut EFSA. În ceea ce privește cine decide când uh, rezultatele sunt diferite, ce înseamnă un acord. Deci cum se ajunge la un acord? Știința are uh, metode pentru asta. Metaanalizele sunt făcute pentru asta, pentru a aborda date epidemiologice. Metaanaliza poate aborda toate datele dacă există discrepanțe în rezultatele diferitelor studii. În cazul studiilor pe animale, pentru că există acces la datele uh, brute se pot pune la oaltă, ceea ce e și mai puternic decât metaanalizele. Sunt uh, o serie de metode care nu sunt folosite în momentul de față. Si, donc euh, je demande à Simona Bonafé pour le social, le groupe social-démocrate en tant que Doamna Bonafé are cuvântul. Innanzitutto tutti i relatori. Aș vrea să mulțumesc și eu tuturor um, vorbitorilor noștri de astăzi. Aș vrea să mă refer la un subiect menționat de domnul Stas. O întrebare către domnul Portier. Aș vrea să mă refer la răspunsul noastră în scris. Ați spus că dacă astăzi um, EFSA și-ar reface um, studiul privind glifozatul, probabil că l-ar vedea ca fiind car um, cancerigen. Astăzi am avut pe reprezentanții instituțiilor europene, care, um, agențiilor europene, care ne-au spus că nu este cazul. Poate criteriile sunt diferite, mai ales în ceea ce privește pertinența statistică. Cum reacționați la această idee care a revenit de mai multe ori în dezbatere? Domnul Portier, mulțumesc. Există dacă ce, mă scuzați, ar reface studiul, mai multe date ar trebui să fie um, reanalizate. Um, s-a făcut un studiu în domeniul agricol în Statele Unite, este un studiu cu multe defecte, a dat exact acel rezultat la care ne-am, aștept, ne-am fi așteptat, tocmai pentru că a trebuit estimată doza la care a fost uh, um, expusă populația, 37% din populație nu a răspuns, asta a, cre- a dus la a influențat uh, studiul și iar ce ar uh, um, um ar trebui să răspundă la asta. În ceea ce privește datele, în ceea ce privește animalele, au analizat 7 din 12 studii, dar numai anumite părți din aceste șapte uh, studii. Dacă ar fi avut timpul să analizeze cu atenție fiecare dintre aceste studii pe animale, ar fi văzut uh, cele aproximativ 30 de rezultate uh, pozitive, deci uh, de tumori uh, create și uh, așa cum am făcut eu, sunt sigur că ar fi făcut o evaluare pentru a vedea dacă uh, a fost din cauza unor rezultate fals pozitive. Există și o, o mod de a evalua asta și uh, dacă faci această evaluare, îți dai seama că probabilitatea de a, ca toate aceste rezultatele să fie fals pozitive este cam de 1 la 100 de mii. Ar spune din nou că uh, probele pe animale ar fi suficiente, cele, cele pentru oameni poate limitate și cred că ar ajunge la concluzia că uh, este um, cancerigen. Doriți să reacționați, spune președintele? Nu, nu deocamdată. Continuăm cu doamna McIntyre pentru numele ECR. pentru ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor vorbitorilor de astăzi pentru prezență. Aș vrea să mă adresez domnului Paul Nurse. Aș dori să salut faptul că președintele Comisiei FAM este prezent, a participat la evenimentul nostru STOA de la Strasburg. Christian Aș vrea să vă întreb în, în ceea ce privește diferite etape, o, o, în ceea ce, având în vedere că nu există noi substanțe și produ, produse care intră pe piață, considerați că există un pericol ca o extindere a procedurii și a perioadei de aprobare uh, să Uh, creeze prea mari obstacole care n-ar justifica, uh, nu s-ar justifica prin obținerea de uh, probe? Sam. Oui. I think our objective was to try and simplify the process, at least in avoiding... Obiectivul cred că ar fi să încercăm să simplificăm procesul, evităm, evitând nivelurile care ar duce la uh, Uh, informații contradictorii. Nu văd de ce ar dura mai mult timp, dar dacă ne permite să ajungem la răspunsul corect, trebuie să acceptăm asta. Dar nu cred că um, concluzia este directă că ar dura mai mult, mai ales dacă putem simplifica procesele. Merci. Uh, madame... Mulțumim. Doreați să mai adresați o întrebare? Doamna McIntyre, credeți că puteți simplifica procesele? Domnul Nurse, am oferit uh, sugestii referitor la cum s-ar putea face asta. Cred că ar trebui analizate uh, de către cei care se ocupă cu asta, pentru că nu, uh, și sper că nu trăim într-o lume teoretică și abstractă cu raportul nostru dar cred că, eu cred și grupul întreg a, a fost de părere că putem simplifica lucrurile. Și asta nu poate decât să a, ajute la gestiunea acestui domeniu. Trebuie subliniat că este un domeniu complicat, nu este a, un subiect simplu și dacă e nevoie de mai mult timp, trebuie să acceptăm asta dacă ne permite să menținem încrederea întregii societăți. Mi se pare că acest element este unul critic. Merci, merci, monsieur Nurse. Mulțumim, domnule Nurse. Domnul G, în numele GUE acum. Mulțumesc. Ne bucurăm, domnule președinte, că EFSA a recunoscut în această după-amiază că lucrurile trebuie îmbunătățite pentru că timp de ani de zile a negat uh, care exista uh, probleme și ne-a oferit uh, studii uh, furnizate de Monsanto și cei uh, similari. Net pus, datele brute au fost reevaluate de experții germani și europeni, însă studiile despre care vorbiți, în mare parte, au fost scrise de Monsanto și tocmai asta, din punctul meu de vedere, discreditează concluziile dumneavoastră. Întrebarea mea este, analizați uh, toxicitatea glifosatului în momentul T cu anumite doze, dar în ce moment se, uh, sau când se um, evaluează efectele de cumulare ale substanței în sol, în apă, în natură. Um, efecte sau cumulare care uh, ajunge să fie toxică. Mulțumesc că îi dau uh, cuvântul reprezentantului EFSA. Domnul Url, în primul rând aș vrea să vă spun că în știință sau oriunde altundeva, orice proces poate fi îmbunătățit. Nu există un proces perfect dacă spuneți că procesele noastre pot fi îmbunătățite, da, bineînțeles, dar asta nu înseamnă că sunt rele acum. Noi respectăm legislația uh, adoptată de Parlament, de Consiliu și de sistemul european de protecția consumatorului, a mediului, a animalelor. Și cred că la nivel global suntem un exemplu în ceea ce privește evaluarea pesticidelor. În al doilea rând, ați spus că EFSA evaluează studii scrise de Monsanto. Resping asta cu vehemență, pentru că nu este adevărat. Conform regulamentului referitor la pesticide, candidații, solicitanții trebuie să um, solicite studii este sarcina industriei să solicite aceste studii din partea unor laboratoare uh, certificate pe baza unor metode de testare certificate la nivel OCDE. Asta este obligația legală a industriei. Trebuie să facă asta. În al doilea rând, industria trebuie să facă și o revizuire a uh, literaturii științifice din ultimii 10 ani și asta este obligatoriu. Dar apoi intervin autoritățile la nivel național întâi, la nivel european, la fel ca la ECA. Avem o, o procedură în două etape pentru a evalua dovezile uh, furnizate de solicitant. Vedem dacă suntem de acord sau nu și analizăm îndeaproape și putem discuta rezultatele referitoare la cancer, așa cum spunea domnul Portier. Deci avem această procedură în două etape pentru a ne asigura că rezultatul a fost obținut cu, meto- cu rigurozitate metodologică, cu respectarea tuturor standardelor. În ceea ce privește procesul, cred că ce avem acum în Europa este um, foarte riguros. Nu ne bazăm pe ce furnizează industria. Noi ne facem propriile evaluări în procesul de evaluare paritară. Dar, bineînțeles, procesul întotdeauna poate fi îmbunătățit. Domnule Omarji, o completare? Da. Dacă Parlamentul European a decis să creeze această comisie specială, este pentru că este clar că există o, o, um, o problemă și că trebuie să existe consecințe în urma Monsanto Papers. Cealaltă întrebare era că dumneavoastră evaluați efectele într-un anumit moment, dar în, acest moment, în acel moment te, se ține cont de efectele cumulative? Thank you for your question. Mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră, spune domnul Tarasona. Da, am uh, evaluat uh, efectele pe termen lung Uh, efectele asupra sănătății umane, dar și asupra mediului. Pentru sănătate umană, uh, pentru consumator, pentru agricultor, pentru rezidenții uh, în zonă și am vorbit și despre efectele acute și despre cele pe termen lung și pentru mediu. Efectele acute și pe termen lung um, pentru glifosat folosit ca pesticid avem câteva concluzii, câteva recomandări și în ceea ce privește efectele pe termen lung. Deci, da, pot să vă confirm că am, am uh, venit uh, cu rezultate și am, uh, am, pentru sistemul acut am venit cu valori de referință. Majoritatea valorilor nu sunt cele care au fost propuse de companii, și aș vrea să reiterez, există 24 de companii diferite. În răspunsul înscris am transmis uh, legătura cu lista către cele 1200 de studii depuse. 400 sunt studii publice, 800 depuse de către 20, cele 24 de companii și pentru fiecare studiu puteți vedea care a fost uh, depus de către o companie. Una dintre companii este Monsanto, dar mai sunt și multe altele. Merci. Euh, la parole est Mulțumesc, domn... domnul Pedicini, numele FDD. noi Mulțumesc, domnule președinte. Noi trebuie să înțelegem care este structura alimentară sau modelul alimentar pe care ni-l dorim pe termen lung în Europa. Și tocmai de aceea comisia noastră ar trebui să se gândească și la securitatea alimentară. Sectură care se bazează pe un sistem uh, uh, ce facilitează utilizarea unor substanțe agreate la nivel european și a unor substanțe agreate la nivel uh, de stat membru. Într-adevăr, există aceste evaluări, evaluări care uneori uh, duc la concluzii diferite, ceea ce este trist, ceea ce ne aduce uh, practic la ședința de astăzi, dar vreau să vă întreb care sunt datele științifice pe care le folosiți dumneavoastră în evaluările dumneavoastră. Uh, folosiți uh, studii perspective, de perspectivă, retrospective, uh, folosiți studii epidemiologice. Deci care sunt criteriile pe care le folosiți dumneavoastră pentru a, a uh, rezolva această diferență de rezultate? Haideți să le permitem tuturor uh, intervenienților sau experților să intervină. Există diferențe de uh, procedură și tocmai de aceea ar fi bine să auzim uh, părerea tuturor. Domnul Hansen, mulțumesc mult pentru această întrebare. Dacă îmi permiteți, aș răspunde mai întâi de toate la întrebarea domnului Arimon, întrebarea adresată la început, cea cu privire la conceptul de consistency. Regulamentele, actele legislative sunt cele care vin cu uh, linii de orientare cât se poate declare cu criterii, mai mult decât atât, cu criterii cât se poate declare pentru a evalua acest uh, concept de consistency. De asemenea, după cum spunea domnul uh, Portier, folosim uh, și uh, rezultatele, analizele științifice cele mai recente. În plus, vedem care sunt care este istoria Uh, și, și uh, care sunt, uh, până la urmă, criteriile istorice folosite. Și asta vedeți pe, pe site-ul nostru, vedeți că ținem cont atât de cerințele stabilite prin lege, cât și de contextul istoric, de criteriile istorice și de cele mai recente criterii care nu au fost incluse încă în actele, gesli, actele legislative. Dați-mi voie să vă spun, acum răspundând la ultima întrebare, am avut, am avut o serie de uh, studii, o, o serie de studii pe care le-am luat în considerare în evaluarea noastră, evaluarea ECA. Am uh, ținut uh, cont de analiza făcută de autoritățile din uh, Germania, la care s-a făcut studiul la care s-a, s-a făcut deja trimitere, care studiul la rândul uh, său se bazea pe uh, toate studiile pe care le aveam noi, cei de la, EFCA, de la ECA și cei de la EFSA. Așadar, analiza noastră a fost mult mai completă decât cea făcută de colegii de la IARC, de la Agenția Internațională pentru Cercetarea uh, în domeniul cancerului. Deci există o diferență clară între studiile noastre. Eu nu vreau să dau lecții nimănui, dar cred că dacă colegii de la IARC ar fi analizat toate datele pe care le-am avut noi, cu siguranță ar fi ajuns la o concluzie mai apropiată de cea la care am ajuns noi în Europa. Dacă ar uh, fi posibil, bineînțeles că ECA și-ar dori să colaboreze strâns cu colegii de la IARC pentru a rezolva această diferență, uh, divergență de opinie. Mulțumesc! Domnule Port, Chie, doriți la rândul dumneavoastră să reacționați la întrebarea domnului Pedicini? Bineînțeles. Dovezile științifice ar trebui să stea la baza deciziilor. Definițiile clare a diferitelor concepte, definițiile clare uh, în contextul analizei testelor, criteriile cât se poate de clare legate de punerea la uh, împreună a rezultatelor anumitor studii care uneori sunt uh, divergente, ei bine, toate acestea, din păcate, toate aceste definiții clare nu fac parte, din păcate, din uh, cadrul uh, CLP. Există în continuare o abordare relativ uh, subiectivă și limitată. Tocmai de aceea nu avem aceste definiții divergente sau între, interpretări divergente ale unor concepte. Uh, N-am avut timpul uh, necesar pentru a analiza studiul uh, pe care îl discutăm astăzi, dar din ce am citit, dați-mi voie să vă spun că um, trebuie remarcate recomandările unele dintre ele de cea uh, justificate și de cea mai bună calitate. Cineva din partea EFSA? Dacă îmi permiteți, aș adăuga și eu un comentariu, spune domnul Nurse. Uh, procedura SAM va fost prezentată ca, ca fiind o soluție, o soluție de ultim recurs. În cazul în care situația devine așa toxică, ca în cazul de față, cu greu dezbaterea, o dezbatere poate fi purtată, o dezbatere în adevăratul sens al cuvântului. Tocmai de aceea, ideea de a folosi uh, expertiza unor experți din afară, care nu sunt implicați neapărat în procesul decizional, uh, decizional, experți care ar putea să formeze grupuri ad hoc de cercetare, ei bine, utilizarea acestor grupuri ad hoc ar putea să fie, după cum vă spuneam la început, o soluție pentru dezbaterile acestea cu caracter toxic, între ghilimele. Uh, Rare ori se folosește într-adevăr această procedură, dar ar putea să fie un, o soluție uh, de contracarare a politizării uh, uh, științei. Mulțumim! Doamna de la ei. Aveți dumneavoastră cuvântul acum. Trecem la coordonator. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru domnul Portier, la întrebarea 52, care v-a fost adresată, spuneți că conflictele de interes sunt de obicei de natură financiară. În octombrie 2017, uh, Le Monde spunea că ați primit uh, o mulțime de bani din, uh, din partea unor reclamanți uh, ai uh, Monsanto pentru a veni cu un studiu pe tema glifosatului. Deci, întrebarea mea este următoarea. Ați primit într-adevăr această sumă sau nu? Domnule portier, Nu vreau să răspund, la acea, să răspund la această întrebare fără a intra în detalii, bineînțeles. Eu sunt consultant și consultanții sunt plătiți pentru eforturile lor. Pe vremea întâlnirii uh, IARC, nu mă aflam într-un conflict de interese. Pensia era singura sursa mea uh, de venituri și uh, colaboram o zi pe săptămână cu o agenție americană specializată în protecția mediului înconjurător. Deci, în momentul respectiv, nu exista un conflict de interese. Acum revenind la întrebarea dumneavoastră, dacă m-ați întreba astăzi dacă mă aflu într-un conflict de interese în contextul dezbaterii uh, privind uh, glifosatul, răspunsul meu ar fi da. Da, există un conflict de interese pentru că ofer consultanță pe tema aceasta. Merci. Um, Monsieur Poc. Domnul Poc. Yeah, thank you, uh, uh Chair, indeed. Mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări, dar foarte sucinte. În primul rând, către domnul Portier. Tot uh, glifosatul, poziția diferită, divergentă a IARC. Uh, și uh, Uh, pozițiile altor organisme. La întrebarea pe aceeași temă, uh, la întrebarea 47, spuneați că făceați o diferență între agențiile acestea care au venit cu diverse uh, studii pe tema glifosatului. glifosatului. Nu să considerați că Există o diferență de know-how între membrii diverselor uh, agenții și poate că din cauza acestor cunoștințe diferite, rezultatele studiilor sunt diferite. Și acum o a doua întrebare către EFSA. Uh, am 500 de pagini de studiu uh, realizat de EPRS, care spune cât se poate declar că procesele de la EFSA nu sunt cele mai bune cu putință. Vreau să vă întreb o întrebare cât se poate, să vă pun o întrebare cât se poate de sinceră și succintă și clară. S-au făcut eșantoase, s-au luat eșantioane de uh, uh, sol în momentul în care s-a evaluat impactul glifosatului? Deci vreau niște răspunsuri, da sau nu. Mulțumim, începem cu domnul Portier. Mulțumesc. Eu îi respect pe oamenii de știință, indiferent de angajamentele pe care le-au avut uh, pe parcursul uh, carierei lor. Știu că există toxicologi, uh, epidemiologi, oameni de știință în adevăratul Uh, sens al cuvântului, care uh, participă la diversele grupuri de cercetare sau uh, care participă la diferitele borduri de oameni de știință. Însă, în cazul IARC, avem 17 membri, 17 membri specialiști în cancer. Uh, cele, de obicei, celelalte agenții sunt uh, formate din uh, experți în diversele domenii. Dădeam numele celelalte agenții la răspunsul meu, tocmai pentru a vă arăta că există practic, prin includerea mai multor ramuri de specialitate, posibilitatea de a analiza date mult mai complexe decât uh, ar putea o face iar. Mulțumim foarte mult! nu vreau să dezechilibrăm cumva situația. Domnul Larimon pusese mai multe întrebări la, la început. Îi rugasem pe uh, Uh, pe invitații noștri să răspundă mai târziu. Același lucru îl voi aplica și în cazul domnului Poc, care pusese două întrebări. Și așadar îi dau cuvântul doamnei McIntyre. Care era regula? Am, am explicat-o de, de mai multe ori. EFSA va răspunde cu siguranță, dar uh, domnul Arimon la început pusese trei întrebări unui număr de trei experți. Întreba, uh, regula noastră spune cât se poate de clar că avem o, o întrebare per pentru un expert. Acum domnul Poc a venit cu două întrebări pentru doi experți uh, diferiți. Deci, uh, Pavel cu siguranță își va primi uh, răspunsul, dar puțin mai târziu. Asta ca să fim echitabili. Deci, rog reprezentanții EFSA să nu uite acest uh, răspuns sau să nu uite de această întrebare și să răspundă la ea puțin mai târziu. Deci, pentru a respecta ordinea, îi dau cuvântul acum doamnei McIntyre. Vă mulțumesc, domnule președinte. O întrebare pentru domnul portier. EFSA, ECA, toate statele membre ale Uniunii Europene, toate autoritățile competente, Comisia Europeană de asemenea, au acces în cursul evaluărilor lor, lor, lor la toate studiile industriei. Oare n-ar trebui să aibă acces de asemenea la uh, Uh, metodologiile dumneavoastră și studiile pe care le folosiți dumneavoastră pentru a pune sub semnul întrebării aceste studii ale industriei. O întrebare foarte interesantă. Toate studiile, uh, toate metodologiile folosite sunt uh, de către noi sunt ancorate în literatura științifică. Sunt absolut convins că ECA și ESA sunt conștienți de aceste instrumente. Dacă nu sunt conștienți însă, bineînțeles, le pun la dispoziție datele mele. Datele pe care le folosesc eu nu sunt exact aceleași date pe care le-a folosit EFSA și pe care le-a folosit ECA de unde anume uh, am obținut uh, datele acestea. Într-adevăr, unele studii nu mi-au fost disponibile și toate analizele făcute de către centrele de cercetare nu mi-au parvenit. Prin urmare, n-am putut analiza activitatea laboratoarelor. Uh, singurele Uh, uh, date legate de activitatea unor uh, laboratoare mi-au parvenit din studiile EFSA, ECA, etc. Dar datele pe care le-am folosit sunt aceleași. Metodologia e alta. Domnule Omarji urmează. Vă mulțumesc. Dumneavoastră mi-ați spus că Sistemul nostru e aproape perfect, uh, bine, poate fi îmbunătățit ca orice alt, uh, alt sistem, dar uh, pe ansamblu e, e bun. Asta spune EFSA. Noi considerăm că sistemul este prost și tocmai de aceea ne aflăm astăzi aici. Și acum întrebarea mea. De ce n-au fost studiate niciodată efectele coformulanților care sunt Uh, folosiți uh, în, pentru fabricarea Roundup-ului, acel pesticid folosit la, uh, la nivel mondial. Există o serie de agricultori, dacă nu chiar majoritate, majoritatea, care se întreabă ce efecte au acești coformulanți. Mulțumim, EFSA urmează. Vă mulțumesc pentru întrebare. Răspunsul e cât se poate declara. Regulamentul 1107 ne obligă ca la nivel european să evaluăm substanțele active. Asta a spus Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul European. Punct. Coformulanții sunt uh, evaluați la nivel național. Aceasta este legea în vigoare până în momentul de față dar EFSA a avut un, a studiat coformulanții, are un aviz, spre exemplu, pe toloamin, un aviz care arată cât se poate de clar că gestionarii de risc trebuie să țină cont de anumite riscuri implicate de acești coformulanți. Deci, noi suntem o organizație publică, nu putem face nimic altceva decât să aplicăm legea europeană. Nu avem libertatea de a decide uh, cum anume analizăm uh, un, o substanță sau un coformulant. Noi trebuie să respectăm cadrul legal pe care ni l-ați pus la dispoziție. Merci. La parole est à Madame Rivasi. Mulțumim, doamna Rivazi. Mulțumesc, domnule președinte. Avem aici uh, cele două agenții. Îl mai avem și pe domnul Portier, care a analizat unele studii. Și tocmai de aceea vreau să vă întreb următorul lucru. Am pus deja întrebări uh, către EFSA legate de cele 74 de uh, Uh, deci, uh, cele 74 de uh, studii. Deci vreau să întreb pur și simplu care e partea confidențială a acestor uh, studii. Mă întreb de ce vă e teamă să faceți publice aceste studii? Spuneți că sunt într-adevăr plătite de industrie și pentru că sunt plătite de industrie, Uh, trebuie musai să se, să se uh, păstreze secretul uh, industrial, confidențialitatea. Noi, până și noi, europarlamentari, a trebuit să sesizăm Curtea Europeană de Justiție pentru a pune mâna pe aceste studii. Deci noi, colegiuitorii, noi, cei care facem legile și cadrul, nu avem acces la datele de care avem nevoie. Deci, vreau să vă întreb, EFSA, ce anume este confidențial în aceste studii. Vreau să întreb asta. EFSA, ECA, Uh, de asemenea, să-l întreb pe domnul Pochie și uh, Sam poate să-mi răspundă uh, la întrebarea acesta. Vorbim aici despre mediul înconjurător. ce e confidențial? Nu vorbim despre substanță. Asta ține de industrie. Da, vorbim despre, sau trebuie să știm mai multe despre efectele substanței asupra vieții noastre. Vorbiți despre sistem și considerați că sistemul este perfect, tocmai pentru că sunteți niște complici ai sistemului. Și dacă sistemul acesta nu unui funcțional și dați vina pe noi. Ei bine, dăm din nou vina pe dumneavoastră pentru că, iată, nu înțelegem cum am putea să facem un cadru juridic uh, neavând datele necesare. EFSA. Domnul Url, mulțumesc foarte mult. Uh, voi fi foarte sincer cu dumneavoastră. Noi, cei de la EFSA, am, am fi încântați să publicăm toate datele rute pe care le avem la dispoziție. Suntem oameni de știință și știm clar că știința funcționează doar dacă uh, datele sunt puse sub semnul întrebării. Deci noi am fi primii interesați să publicăm toate datele pe care le primim din partea solicitanților. Dar, pe de altă parte, există legislația europeană în ceea ce privește proprietatea intelectuală, există o legislație uh, Uh, europeană în ceea ce privește secretele comerciale, ei bine, tot cadrul acesta juridic trebuie să fie respectat de către EFSA. Dacă Parlamentul vrea ca uh, situația să se schimbe, poate să purceadă la schimbarea uh, legislației europene. Și amendarea, până la urmă, a regulamentului 178, chiar în direcția aceasta merge. EFSA va putea uh, publica to- aproape toate datele bu- brute, mai puțin acelea pe care industria le consideră a fi uh, ob, uh, mult prea importante pentru a fi publicate. Deci in, uh, industria va fi cea care va stabili care sunt datele confidențiale. Dar nu eu sunt cel care trebuie să judece uh, Uh, importanța proprietății, proprietății intelectuale uh, în comparație cu importanța protecției uh, sănătății umane. Ei bine, nu e de, de, de domeniul meu să fac această decizie, să iau această decizie, ci e de domeniul dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint. Sunt de acord cu dumneavoastră, toate datele acestea ar trebui să fie publice. Am fost uh, și eu în poziția domnului Url, Url. am fost uh, președinte al unei agenții americane. Îmi dau seama că agențiile cu greu uh, pot să se substragă uh, act, cadrului juridic. Ei, dacă domnul Url spune că sistemul juridic îl, uh, îl obligă să păstreze confidențialitatea datelor, atunci e clar că sistemul juridic ar trebui să se schimbe. ECA. Under Mulțumesc. Dacă ținem cont de regulamentul RICI pentru biocide, accesul la studiu este mecanismul prin care ați putea face față acestor cerințe de informație și aceasta va da undă verde pentru accesul pe piață în Europa. Deci, uh, tocmai de aceea studiile nu sunt publicate pe deplin, pentru că aceasta ar oferi acces pe piață pentru oricine care ar downloada acel studiu în întregime. Deci, răspunsul meu este același. La ECA, în conformitate cu regulamentul pe care le, uh, îl implementăm, uh, Uh, nu um, avem acces în mod sistematic la întregul studiu, avem uh, uh, niște rezumate pe care le primim în mod digital încă din 93 și le publicăm începând cu 1996, le publicăm pe internet tot ce primim și reținem doar mici detalii care sunt și ele stipulate prin regulament. Dar dacă legea s-ar schimba, atunci întregul studiu cu toate datele ar fi disponibil și uh, atunci am fi și obligați să le publicăm dacă s-ar schimba legea în acest sens. Dacă aș mai putea să intervin doar jumătate de minut în ceea ce privește experții și experții guvernamentali, dacă au expertiza necesară sau nu, aș vrea să vă răspund din punctul de vedere al agenției mele, da, în mod clar, pentru că Comitetul de Evaluare a Riscurilor include experți numiți de statele membre și Uh, membri susținuți de comunitatea de oameni de știință de acasă de la ei. Deci uh, nu e vorba doar de câteva persoane care fac această analiză, ci întreaga comunitatea experților care îi susține de acasă. Deci este o adevărată rețea de experți uh, din care preluăm aceste cunoștințe și atunci când avem o anumită lipsă, avem posibilitatea, în conformitate cu regulamentul RICI, să numim sau identificăm un expert care să ni se alăture la comitet pentru o chestiune specifică politică și, de exemplu, pentru uh, glifosat am angajat un uh, specialist în statistici tocmai să ne ajute să aplicăm acele tehnici pe care le uh, implementat deja domnul Portier și pe care le-a explicat aici. Mulțumesc! Doamna Rivazi, întrebare suplimentară. Da, sunt foarte dezamăgită de răspunsul pe care mi l-ați dat, pentru că, de fapt, n-ați răspuns la întrebarea mea. Nu vorbesc aici de secretul de afaceri. Nu vorbesc de confidențialitatea în ceea ce privește substanța activă. Mă refer la datele de toxicologie a, ale produselor. De ce sunt ele confidențiale? De ce sunt secrete? Dumneavoastră jucați acest joc al lipsei de transparență prin răspunsul pe care îl dați. Ah, foarte bine, dacă ah, veți fi cumva acționați în justiție, toată Europa vă va susține. De cine vă e frică atunci? De avocați, avocații din partea Monsanto sau a industriei în general? Nu înțeleg această poziție. Dacă continuați așa, nu vom reuși nimic. Atunci ar trebui să mergem de fiecare dată la Curtea de Justiție Europeană. Nu știu, nu înțeleg ce e secret în aceste studii. Deci, date ecotoxicologice, așa cum a spus doamna Rivazi. Domnul Hansen, vă rog. Da. Îmi cer scuze că nu am răspuns la întrebare, am să încerc să o fac altfel data aceasta. Am avut numai intenții bune oricum. Uh, noi publicăm 99,9% din uh, informațiile ecotoxicologice pe care le avem la dispoziție sunt pe site-ul nostru. Regulamentul, regulamentul RICI um, stipulează câteva, foarte puține elemente care uh, pot fi considerate ca fiind confidențiale de către industrie și singurele chestiuni, singurele informații care pot fi considerate Uh, ca și confidențiale și care au de-a face cu testele ecotoxicologice s-ar putea referi la anumite impurități din acele substanțe chimice. Și asta doar pentru că dacă uh, știi uh, compoziția completă a acestor impurități, ai putea deduce procesul de producție pentru această substanță și aceasta ar putea fi avantajul competitiv pe care îl are producătorul respectiv pe piață. Dar pentru orice altă situație, așa cum arată RICI, orice altă cerere de confidențialitate trebuie foarte bine argumentată și documentată și suntem foarte atenți la acest lucru. Deci 99,90% din informații sunt disponibile pe site-ul nostru și uh, asta uh, imediat după ce le primim. Mulțumesc! Doamna Rivazi, întrerupe uh, președintele. Domnule președinte, dar vă rog, e foarte important. Nu, nu pot face excepții. Vă rog, nu, pur și simplu nu. N-am terminat, vom reveni mai târziu Domnul Arimon a revenit și el cu o altă întrebare. Am stabilit niște reguli și acum trebuie să le respectăm. Dacă data viitoare doriți să faceți altfel, putem stabili un alt mandat dar dacă n-a răspuns acum, sunt de acord cu dumneavoastră, putem reveni după aceea pentru a clarifica lucrurile și important este să facem un raport pentru a ameliora lucrurile. Aveți deja un răspuns, știm anumite teme pentru care putem face propuneri foarte clare pentru a îmbunătăți accesul la date și vom aprofunda această temă, dar dezbaterea se va întoarce la acest punct, nu terminăm aici dar trebuie să terminăm cu uh, raportorii și coordonatorii și, bineînțeles, după aceea vom relua acest fir și păstrați un pic de energie și pentru a treia parte cu uh, toți membrii. Doamna Dornano, acum mai dau cuvântul, vă rog. Mulțumesc. Aș avea două întrebări, uh, foarte pe scurt, către domnul Portie. În cazul substanței active glifosat. BFR-ul, în raportul său, a eliminat o bună parte a studiilor independente care arătau că există un efect uh, genotoxic sau cancerigen al acestei substanțe pe uh, motivul că studiile aveau o calitate slabă. Eu am luat legătura cu BFR-ul și am cerut să-mi justifice această decizie, dar răspunsul pe care l-am primit a fost unul uh, evaziv, referindu-se doar la metodologie în general. EFSA uh, și ECA par totuși să fi renunțat și ele la anumite studii care arată o creștere a incidențelor uh, anumitor tipuri de cancer pentru animale din lipsa de probe. Deci, o primă întrebare. Credeți că ar trebui să ne îngrijorăm de faptul că industria um, furnizează o literatură științifică care este deja orientată și care duce la concluzii care arată că nu există un risc sau uh, trebuie să ne gândim la alegerea făcută de agențiile europene care au eliminat anumite studii ce arătau că există riscuri relaționate cu glifosatul? Și o a doua întrebare de natură mai personală, aș spune. Pe 11 octombrie 2017 s-a făcut o audiere la Parlamentul European pe tema glifosatului. Monsanto nu a acceptat invitația noastră, dar câteva zile mai târziu, în ziarul francez Le Monde, se spunea că Monsanto participase la o campanie de denigrare, de difamare, în care uh, va viza în mod personal pentru a vulnerabiliza situația dumneavoastră față de glifosat. Dacă e așa, atunci de ce oare Monsanto uh, dorește să uh, vă atace reputația și nu ascultă argumentele științifice? Mulțumesc! Domnule Portie, vă rog. Da, două întrebări într-adevăr bune. Am analizat foarte mult, uh, n-am analizat prea mult uh, datele uh, toxice din punctul de vedere reproductiv, deci nu știu prea bine această temă. În ceea ce privește toxicitatea pentru animale, sunt de acord cu EFSA în ceea ce privește uh, studiile care trebuie incluse sau excluse și motivele de excludere diferă de la un studiu la altul. De exemplu, pentru un studiu pur și simplu raportarea era foarte slabă, era chiar greu să înțelegi ce substanță chimică fusese vizată în studiu. Într-un alt studiu, uh, eșantioanele erau foarte mici, uh, doar 10 animale pe grup. E foarte greu să ajungi la o concluzie susținută cu doar 10 animale într-un grup de testare. Deci, uh, în general, am fost de acord asupra acestor principii de excludere. În ceea ce privește reputația mea, credința mea personală în importanța științei atunci când se iau astfel de decizii, mă fac să uh, nu uh, mă înlătur de la o astfel de dezbatere. Eu cred că cu schimbări uh, minime am putea îmbunătăți foarte mult această problematică și voi face eforturi în continuare, indiferent ce s-a întâmplat sau se va întâmpla cu reputația mea. Mulțumesc! Mulțumesc. Vă propun să trecem la a treia etapă, însă înainte de aceasta, și îmi pare rău pentru membri, știu că este foarte frustrant, dar asta a fost soluția la care am ajuns. Um, încerc să fac dreptate tuturor, dar v-aș propune, uh, pe lângă această nouă rundă de uh, dezbateri și de întrebări, aș propune să răspundem la două întrebări. Întrebarea domnului Arimon de la început și întrebarea domnului Poc, care e adevărat că între timp a plecat, dar a pus niște întrebări uh, importante pentru EFSA. Deci, domnule Arimon, nu știu dacă repetați cele două întrebări care să fie adresate acum celorlalți uh, interlocutori ai noștri sau uh, le-ați notat deja și nu e nevoie, nu știu. Domnule Arimon, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că în mare măsură s-a răspuns la întrebările mele. Rămâne întrebarea privind confidențialitatea pe care a adresat-o și uh, colega mea. Deci în ce măsură se, se pot aplica aceleași criterii ca la Agenția Europeană a Medicamentului. Deci după o publicare să se pună la dispoziție toate datele, nu știu dacă se face acum sau nu, dar cred că ni s-a răspuns că practic în 99,9% din cazuri se face. Nu știu dacă la EFSA e similar, m-ar interesa. Apoi, certitudine, um, consecvența sau consistency mi s-a răspuns. Apoi, dacă ar trebui să se unifice cele două proceduri și aici mi s-a răspuns. În ceea ce privește expunerea, aș mai fi vrut un răspuns. În ce măsură ca expunerea oamenilor, animalelor sau mediului este un criteriu care se ia în, evaluare, în, evaluarea risc, în considerare în evaluarea riscului. Deci nu cum ar trebui să fie uh, permisă o substanță, ci și care sunt uh, efectele și în, în ce măsură poate fi un criteriu expunerea la uh, pesticide. Si, on a commencé par l'EFSA, Mulțumesc. Vom da cuvântul EFSA. Mulțumesc. În ceea ce privește confidențialitatea pentru aceste date, vreau să vă confirm felul în care se prelucrează aceste date pentru studiile de toxicologie și acestea sunt disponibile tuturor. Iar în ceea ce privește expunerea, aceasta este o parte esențială a evaluării RICI, pentru că aceasta compară nivelul de expunere cu uh, nivelul riscului sau toxicitatea care a fost identificată pentru mediu sau pentru om. În concluziile noastre, pentru fiecare tip de utilizare, pentru că există mai multe astfel de tipuri, trebuie să avem expuneri diferite și noi analizăm expunerea pentru fiecare utilizare, pentru fermieri, de exemplu, pentru lucrătorii care ar putea intra în domeniul de aplicare, pentru cetățenii care ar putea să se plimbe atunci când fermierii, de exemplu, utilizează astfel de substanțe, pesticidele, și pentru cei care locuiesc în zona rurală respectivă, chiar și pentru consumatori, ținând cont de toate utilizările acceptate în UE, inclusiv utilizarea importurilor care sunt acceptate în conformitate cu legislația în vigoare. Deci se face o evaluare a expunerii pentru toate animalele, pentru mamifere, păsări, toate tipurile de animale, pește, pește, alge și așa mai departe. A, toate insectele polenizatoare și așa mai departe. Analizăm de asemenea solul, microorganismele din sol, plantele și posibilitatea de a afecta microorganismele care ar putea primi o parte din reziduri. Deci se acoperă fiecare utilizare posibilă cu o uh, scenarii diferite de expunere pentru fiecare dintre ele. De exemplu, pentru soluri, identificăm care este nivelul așteptat uh, în sol după mai multe aplicări de-a lungul timpului și după aceea comparăm asta cu nivelul de toxicitate pe care îl constatăm în urma studiilor respective. Deci, vedem dacă nivelul de expunere așteptat produce sau nu efecte. Și în felul acesta hotărâm dacă este sigur sau nu. Pentru organisme acvatice, de asemenea, ă, pentru păsări și mamifere, pentru care facem și recomandări. Mulțumesc! Domnule Portie, dacă doriți ă, să completați acest răspuns, da, foarte pe scurt. Cred că aceleași uh, rapoarte uh, care uh, sugerează că e nevoie de o mai mare monitorizare post pe piață este o recomandare foarte bună pentru a ține cont de riscurile microbiene, ecotoxicologice și așa mai departe. Toate acestea pot fi uh, monitorizate. De exemplu, în Statele Unite avem un studiu de biomonitorizare. La fiecare 2 ani analizăm în jur de 350 de substanțe chimice și efectele asupra oamenilor cu un proces de eșantionare. Sper să mă ocup uh, pe viitor de așa ceva și sper să intre în viitorul ciclu și glifosatul să vedem ce se întâmplă în Statele Unite. Iar pesticidele care sunt utilizate frecvent chiar dacă sunt, uh, sau se presupune că sunt sigure, cred că ar trebui să fie analizate într-un astfel de exercițiu. Mulțumesc. Domnul Tarazona, vă rog. Avem și date de monitorizare și un program uh, de biomonitorizare umană la nivelul UE uh, care a fost uh, promovat de comisie pentru a vedea cum se poate utiliza glifosatul, de exemplu, și alte pesticide. Și aceasta pentru substanțele sau pesticidele care sunt uh, deja utilizate sau sunt în proces de aprobare. Există deci un proces de uh, monitorizare și pentru consumatori avem programul de monitorizare post-comercializare cel mai mare din lume, mult mai mult decât uh, monitorizarea făcută în Statele Unite. Pentru uh, mediu, evaluarea se face doar la nivelul statelor membre și ne-am dorit, bineînțeles, să, avem aceeași coordonare ca și cea pe care o avem la nivelul siguranței alimentare. Mulțumesc! Încercăm doar să îmbunătățim sistemul la nivel global, nu încercăm să vedem cine se descurcă mai bine. Și aș avea o întrebare. Dacă ne gândim la întrebarea domnului Poc și răspunsurile oferite, credeți că s-a răspuns practic și acestor întrebări? Două întrebări precise, una referitoare la sol, pentru că aceste întrebări n-ar trebui să rămână fără răspuns. Da, în ceea ce privește efectul asupra microorganismelor din sol, uh, confirm că toate documentele publice sunt uh, disponibile și pentru aceste microorganisme. Bineînțeles, există un anumit nivel de toxicitate pentru anumite microorganisme. Îl comparăm acest nivel cu nivelul de expunere uh, aferent. Ceea ce am constatat pentru Uh, microorganisme este că există un uh, nivel mai scăzut de concentrare, pentru care riscul este mai scăzut și facem comparațiile pentru a vedea ce se întâmplă când nivelul de concentrare este crescut. Mulțumesc! Doamna Rivazi, Ah, domnul Waits, doamna Iuso, domnul Omarji, iată cei câțiva colegi care sunt pe listă. Doamna Rivazi, aveți cuvântul acum pentru a încheia acest uh, ciclu de întrebări și după aceea dau cuvântul domnului Waits. Foarte bine, deci voi încheia ciclul meu după o scurtă pauză. Am să vă pun altfel întrebarea. Am primit răspunsul de la ECA, care îmi spune că publică 99,9% din datele de ecotoxicologie. Pentru că uh, RICI uh, permite publicarea acestor date. Acum, întrebarea adresată EFSA. Vreau să vă întreb în ce măsură studiile ecotoxicologice pentru mm, pesticide sunt diferite de datele ecotoxicologice din uh, datele uh, din regulamentul uh, și de ce nu le puteți publica? Vă rog să-mi explicați această diferență, pentru că într-un caz acestea te sunt publicate și în altul nu. Mulțumesc. Dau cuvântul uh, pentru EFSA domnului Url sau domnului Tarasona. Da, mulțumesc încă o dată pentru întrebare. ECA a spus foarte bine, în conformitate cu regulamentul RICI, ECA primește doar rezumatul uh, uh, acestor studii și noi publicăm aceste rezumate pentru fiecare uh, studiu pe care îl primim și în conformitate cu regulamentul RICI, dosarul nu conține neapărat întregul studiu. Deși uh, pentru pesticide studiul trebuie să fie complet. Uh, limitarea nu se referă neapărat la confidențialitate, ci pentru că acel uh, studiu are un cost și reprezintă o valoare economică care poate fi uh, folosită de rivalii economici ai companiei respective. Deci noi am uh, încercat să oferim toate datele brute pe care le avem, peste 90% din documentele pe care le avem și tocmai pentru a evita posibilitatea de utilizare a datelor în mod necompetitiv de către rivali, am încercat să punem această limitare așa cum am explicat. Noi am uh, prezentat în cadrul uh, vizitei pe care ați avut-o acolo uh, o bună parte a documentelor, documentele întregi, pentru că nu se pune problema ca Parlamentul să nu aibă acces la date, ci problema este că, în conformitate cu regulamentul, uh, dacă altcineva care ar putea să fie uh, rivalul companiei respective cere accesul de plin la date și adevărul este că primim uh, foarte multe astfel de cereri pentru a avea acces la dosarele altor companii. Deci trebuie să dăm dovadă de oarecare coerență și tocmai acesta a fost motivul pentru care am oferit uh, toate datele brute, toate datele agregate și există și alte elemente din metodologie care sunt publicate în uh, uh, acele rezumate executive, acel summary al studiilor respective. Mulțumesc! Într-adevăr, este o temă care ne va ocupa foarte mult timp și anume aceea transparenței. Domnul Earl, vă rog. Da, Mă întorc la întrebarea doamnei uh, Rivasi. Ce încerca să spună colegul meu este că pentru fiecare studiu oferim un rezumat destul de extins încât uh, să se poată face o evaluare științifică. Este tocmai uh, uh, informația pe care ECA a utilizat-o pentru um, a face o analizare a datelor ținând cont de evaluarea făcută inițială. Deci nu e vorba de un rezumat de câteva rânduri, nu sunt multe pagini uh, cu un adevărat conținut științific. Deci știința poate fi analizată prin aceste rezumate care sunt publicate pe pagina Uh, oficială a EFSA începând din 2015. Întrebarea care s-a pus este de ce nu publicăm aceste date în întregime ca la studiile de ecotoxicologie. Motivul este că companiile uh, vin aici uh, cu scuza confidențialității pentru ca aceste date să nu fie utilizate de către uh, rivalii lor. Și acum problema care se pune este dacă acest argument este suficient, dacă este pertinent sau nu. Uh, E vorba de o decizie care trebuie să o ia Parlamentul European să vadă care parte a balanței se înclină mai mult dacă spuneți că opinia publică are mai multe drepturi de a ști ce se întâmplă, foarte bine, dar asta trebuie să se legifereze. Noi trebuie să punem în echilibru cele două chestiuni, protejarea proprietății intelectuale și protejarea sănătății publice. Și trebuie să luăm decizii în fiecare caz în parte cu ajutorul avocaților și sperăm ca prin noul regulament modificat să ne fie mai ușor să luăm decizii, tocmai pentru a avea mai multă transparență și chiar și așa anumite aspecte ale studiilor ar putea rămâne în continuare sub semnul confidențialității. Acesta este motivul pentru care nu le publicăm. Mulțumesc, domnule director, dacă îmi permiteți. Încă o precizare. Dacă am uh, analizat uh, sentința uh, Curții de Justiție Europene, avizul Curții ne arată că pe viitor ar trebui să ținem cont și de chestiunile sociale economice, pentru că în uh, lucrările noastre, bineînțeles, uh, trebuie să ținem cont de această legătură între sănătatea oamenilor și problemele de economie, să vedem în ce proporție trebuie să acordăm importanță fiecare dintre ele. Parlamentul trebuie să își pună această întrebare pentru că nu este o întrebare minoră și uh, e clar că rolul nostru este acela de a face o alegere politică și, dacă e nevoie, să facem modificare legislativă pentru a ajunge la echilibrul cel mai adecvat. Tocmai de aceea dezbatem acum și trebuie să înțelegem cu toții că sunt întrebări um, la care trebuie să găsim răspuns în cunoștință de cauză. Domnule portier, nu știu dacă doreați să reacționați de asemenea la această temă sau nu. Da, foarte pe scurt. Eu cred că rezumatele uh, care au fost uh, disponibile pe pagina EFSA începând cu 2015 nu au fost suficiente pentru evaluarea toxicității acestor substanțe. Se prezintă doar anumite rezultate, deci uh, nu se pot analiza uh, foarte bine datele pentru a avea o indicație pozitivă sau negativă. Alte date pur și simplu nu au fost menționate, deci cred că într-adevăr există niște limite în publicarea acestor date. Eu nu înțeleg de ce materialele și metodele, cum ar fi de exemplu testele pe animale cu excepția descrierii în detaliu a formulei chimicii, de ce acestea nu sunt publicate, nu are niciun sens pentru mine, EFSA le include în raport, deci nu văd de ce nu ar trebui să fie disponibile public. În ceea ce privește evaluările și dezbaterea efectivă uh, pentru a vedea ce uh, a constatat un laborator în urma studiilor făcute, toate acestea sunt excluse. De asemenea, nici aici nu văd motivul pentru care se face această excluziune. Iar la noi, fiecare studiu pe care l-am făcut, uh, a fost uh, uh publicat, am uh, publicat până și slide-urile uh, de patologie. Toți uh, patologii noștri au putut să le analizeze în detaliu, s-au făcut public și deci nu înțeleg de ce este atât de greu. Și nu e vorba doar de Europa, același lucru se întâmplă și în Statele Unite și în alte părți. Mulțumesc! Vom continua imediat. Da. Mulțumesc. Cred că uh, nu putem compara uh, studiile publice cu investițiile de un milion de euro, de exemplu, făcute de o companie. Și nu e vorba aici doar de confidențialitate. E clar că le e frică să publice aceste date, dar e vorba aici în special de valoarea economică a acestor investiții care trebuie să fie uh, protejată și acesta nu este cazul NTP-ului pentru că acesta este finanțat public. E o diferență majoră aici. Deci, uh, uh, când e vorba de o chestiune publică, uh, nu mai e vorba de confidențialitate și nu e vorba de o decizie științifică, ci o decizie de natură politică, dacă să se protejeze sau nu. Dar dumneavoastră protejați industria, practic, EFSA, nu? De dreptul incredibil să auzim asta aici. Dumneavoastră ce ne spuneți? Da, nu pot, nu, nu înțeleg cum putem permite ca EFSA să facă astfel de declarații dar avem aici un discurs uh, și o intervenție absolut uh, democratică din partea tuturor. Nouă ne revine responsabilitatea să ținem cont de aceste declarații pentru a îmbunătăți procesul actual. Domnul Ansen, acum, din partea ECA. Thank you very much. I'd like to explain the situation in REACH, which... Mulțumesc. Aș vrea să vă explic uh, situația de la REACH, care este identică în acest caz. Uh, la RICI, în legislația RICI, este prevăzut un articol care solicită companiilor să partajeze datele. Se numește o substanță, o înregistrare. Toate companiile care produc sau importă aceeași substanță în Europa trebuie să înregistreze împreună și să partajeze costurile pentru date. Este un um, o cerință juridică. Mecanismul prin care sunt partajate costurile se numește uh, raportul complet de studiu. Deținerea, deci întregului raport uh, de studiu permite celor care au cheltuit acel milion de euro să le ceară tuturor celorlalți care vor să uh, folosească aceste date să respecte uh, cerințele lor de informație și care, deci, au acces pe piața europeană să partajeze costurile. Dacă am publica întregul raport de studiu, noi la ECA am sublinia, am submina, mă scuzați, intenția legiuitorului de a se asigura că cei care plătesc studiu sunt compensați de către cei care nu au contribuit la plata studiului, dar au acces uh, pe piață. Acesta este principiul uh, care stă la bază. La RICH avem de-a face cu 30.000 de substanțe, ceea ce uh, înseamnă că sistemul nostru înseamnă că nu primim un uh, automat toate datele de la companii. Le putem cere dacă vrem. Deci informațiile pe care le primim este un termen tehnic se numește rezumatul robust al studiului. Este un rezumat al datelor care permite o evaluare paritară independentă a rezultatelor. Aceste date din aceste date publicăm 99,9%. Toată lumea poate uh, merge pe site și poate face o evaluare paritară a datelor depuse de industrie. Însă nu pot submina accesul la piață conform um, um, cerinței de o substanță, o înregistrare din RICH. Aceasta este permisă pentru a permite companiilor care testează cu rigurozitate să fie compensate de către companiile care nu fac același gen de testare, dar care totuși au acces la piață. Este un mecanism uh, prevăzut în RICI cu prevederi foarte stricte juridice care ne împiedică să publicăm aceste date. Dar cum ar spune colegii de la EFSA, și noi am considera că publicarea datelor este fezabilă, se poate face din punct de vedere al sistemului tehnic, să spunem. Avem sistemele, dacă legiuitorul uh, ar fi de acord. Avem sistemele să o facem. Merci. Thomas Waite pour les, pour les Verts. Merci, Chair. Um, yeah. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Waite, domnului Url o întrebare. Ați spus că publicarea datelor brute nu are mult sens pentru că dacă se falsifică cum trebuie un studiu, nu se poate vedea acest lucru în datele brute. Aș, aș întreba cum se poate falsifica un studiu. Uh, Ehm, dar nu o să-mi spuneți, așa că aș vrea să vă întreb, ați descoperit vreodată o astfel de falsificare și ați, sau ați solicitat vreodată un alt studiu pentru a uh, identifica un studiu falsificat? Ar exista uh, și um, eventuale soluții la asta? Merci, monsieur Url. Yes, so thank Mulțumesc, domnule Url. Mulțumesc publicarea datelor brute, pe, pe lângă uh, respectarea principiului transparenței, ar avea un alt avantaj. Alți oameni de știință ar putea folosi aceste date și poate să găsească modele pe care uh, autoritatea de reglementare nu le-a găsit. Agențiile europene, în acest caz, uh, au personal calificat, sprijinit de experți din statele membre, uh, dar nu pot face nici ei tot. Uh, um, uh, comunitatea științifică este mult mai mare. EFSA, um, um, Agenția Medicamentului pun la dispoziție inform, impor, informații oamenilor de știință care pot combina, pune la oaltă date astfel încât să poată detecta ceva care poate fi util și pentru legiuitor și pentru autoritatea reglementare. Tocmai de aceea consider că este util să se publice aceste date într-o formă electronică astfel încât să poată fi folosite și de alții. În ceea ce privește uh, certificarea uh, GLP, ea nu este un um, garant al calității. Pot fi, se pot găsi um, sistem, um, uh, studii de calități foarte diferite uh, în aceste studii GLP pentru bunele practici de laborator. Um, deci este un sistem care funcționează, dar nu este o certificare a calității. Tocmai de aceea analizăm ambele fluxuri de probe. Studiile solicitate de industrie, conform obligațiilor juridice, și studiile făcute de domeniul academic. Și la glifozat uh, vedem că, de exemplu, ar trebui să se analizeze Uh, genotoxicitatea, pentru că asta s-a, regă- regăsit în uh, uh, studiile științifice ale domeniului academic sau studiile publice, nu cele ale industriei. Deci ambele sunt utile. Domnul Viț, a detectat vreodată o astfel de fraudă? Asta a fost una dintre întrebări. Domnul Url, nu. I'm sorry. Madame Hoibuch? Doamna Hoibuch. Herzlichen Dank. Ähm, auch meine Frage geht an Sie, Herr Url. Es ist Mulțumesc. Și eu am o întrebare către dumneavoastră, domnule Url. În uh, revista Epidemiology and Community Health a apărut un articol în care s-au numit cinci slăbiciuni ale EFSA în evaluarea uh, caracterului cancerigen al uh, glifosatului. Printre altele, se repro- vă reproșează autorii că uh, directiva OCDE 116 privind evaluările statistice ar fi fost greșit folosită. În răspunsul dumneavoastră, cred că la întrebarea 17, scrieți că, uh, și citez, sunt uh, viziunile personale și interpretările personale ale autorilor uh, care se datorează acestui fapt. Mă întreb eu, domnule Url, cum poate fi interpretată personal o uh, linie directoare a OCDE. Mi se pare cam ciudat. Um, If you don't mind, I, I will answer the, uh, the question. The OECD guidance is very clear. Am să răspund eu. Liniile directoare OCDE sunt foarte clare. Există două opțiuni și una nu este recomandată. Autorii acestui studiu sunt cei care consideră că uh, se poate folosi acesta. Dar uh, linia directoare a OCDE nu, este ceea ce, nu spune asta. Un mesaj clar din orientările OCDE este că metoda statistică trebuie să facă parte din proiectarea testului, deci trebuie definită înainte să se aibă datele și asta trebuie să se aplice mai târziu. Iar autorii acestui studiu fac o reanaliză a evaluării. De asemenea, în articol prevăd anumite elemente despre care spun și ei că este viziunea personală a autorilor și că nu există o recomandare din partea OCDE în acest sens. Se spune foarte clar în acel uh, document că este viziunea personală a autorilor și nu este nimic prevăzut în orientările OCDE. Tocmai de aceea răspunsul uh, este destul de corect. Și, practic, uh, ei nici nu spun nimic nou. Există unele lucruri scris în acest uh, articol uh, de care am ținut și noi cont uh, pentru că au fost puse și de alții. Doamna Ayuso. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și invitațiilor noștri de astăzi pentru prezență pot să vă spun că eu sunt absolut convinsă de uh, rigoarea științifică, independența uh, agențiilor noastre. Cunosc mai bine situația de la uh, EFSA pentru că urmăresc de mai mulți ani, dar sunt convinsă că și pentru celelalte agenții situația este aceeași și n-am să mă pronunț aici uh, referitor la glifosat. Bineînțeles că transparența și multe alte elemente uh, pot fi îmbunătățite și asta trebuie să se facă printr-o modificare legislativă care se face de aici. Se poate îmbunătăți deci transparența și multe elemente, dar pentru că nu vreau să menționez glifosatul, vreau să fac aici uh, un comentariu, să vedem dacă mm, trebuie să, n-ar trebui să îmbunătățim situația pentru uh, IMM-uri care se confruntă cu o povară administrativă extrem de ridicată, pentru că marea majoritate a uh, celor care se prezintă nu sunt mari companii cu resurse foarte mari. Uh, la Comisia de Mediu pot să spun că de multe ori primim astfel de cereri de la multe companii. Și de ce nu facem o unificare a cererilor uh, primite? De exemplu, la nivelul, uh, cum se întâmplă la EMA, Uh, pentru uh, ESA, de exemplu, uh, nu se percep niciun fel de taxe și nu trebuie să se facă decât o singură cerere pentru a prezenta formularul. Domnul portier spunea că um, agențiile trebuie să-și facă propriile lor rapoarte, dar pot să vă spun ce îmi spun mie oamenii care vin la mine. De exemplu, o companie care dorește să înregistreze uh, o substanță pesticidă și trebuie să facă teste cu vertebrate. Și atunci trebuie să se ducă la o altă companie care a făcut teste cu vertebrate și acea companie are obligația să-i dea datele respective practic se cer datele de la un rival și asta într-o situație foarte dificilă. Există și un comitet de apel, Tribunalul de Justiție, în fața cărora poți să te duci dacă nu obții aceste date, dar pentru o companie mică situația este foarte dificilă, așa că vreau să vă întreb ce părere aveți dumneavoastră și mai ales dacă s-ar putea omologa procedurile astfel încât agențiile să aibă același sistem uh, pentru uh, ca o firmă mică, de exemplu, să aibă accesul îmbunătățit. Mulțumesc! Mulțumesc! Înainte de a vă da cuvântul, este într-adevăr o întrebare pertinentă. Vedem foarte bine, sunt uh, lucruri pe care va trebui să le integrăm în uh, munca noastră. Biocontrolul, de exemplu, micile întreprinderi astăzi au, se confruntă cu o procedură foarte dificilă și au cu greutate acces, chiar dacă fac o treabă foarte bună. Îi mulțumesc, doamnei Iuso, pentru că a adresat această întrebare. Începem poate cu EFSA pentru răspunsuri. Paradoxul este într-adevăr acesta că exigențele sunt foarte ridicate, ceea ce face ca numai multinaționalele să aibă mijloc, mijloacele de a avea acces la procedură. Și trebuie să ne punem câteva întrebări în ceea ce privește evoluțiile uh, procedurilor. Domnul Url. Mulțumesc, domnule președinte. Abordați un subiect delicat din afara domeniului științific. Este mai degrabă o chestiune politică, cum pot fi sprijinite IMM-urile uh, în comparație cu uh, marile multinaționale. Doamna Iusu are dreptate. Cerințele de reglementare au devenit atât de complexe pentru că vrem să protejăm oamenii și mediul din ce în ce mai bine. Uh, astfel încât devine complicat pentru IMM-uri să respecte regulile pentru um, depunerea unui dosar. Din partea industriei uh, auzim solicitarea uh, să avem reuniuni ca cele de la Agenția Medicamentului. Diferența este însă că întâi avem o legislație diferită. Agenția Medicamentului are prevăzut în uh, legislația sa că trebuie să ofere uh, consiliere companiilor farmaceutice. Noi nu avem asta. Apoi, resursele. EMA are un buget de 350 de milioane de euro pe an, noi avem 80 de milioane de euro pe an. Pur și simplu ne putem permite să oferim uh, consiliere depunerea dosarelor fără să solicităm bani. E imposibil pentru noi. De asemenea, important este să fim foarte atenți să nu existe percepția că EFSA, că EFSA și-ar putea pierde independența. Trebuie să găsim căi um, de a face, dacă cumva ținem astfel de reuniuni, ca ele să fie cât mai transparente posibile. Să nu existe uh, percepția că există lobby față de EFSA pentru un anumit rezultat. Deci, temeiul juridic, uh, banii și independența sunt obstacole. Vom încerca împreună cu Comisia Europeană, în urma noii propuneri, ce este acum în fața Parlamentului și a Consiliului, să găsim deci căi să ne îmbunătățim serviciile pentru IMM-uri. Cred, doamna Iuso, că este un element foarte important. Mulțumim, domnul Omarji. Mulțumesc calmul dezbaterii noastre și răspunsurilor dumneavoastră um, contrastează cu um, neliniștea cetățenilor la acest scandal privind glifozatul. În această comisie trebuie să amintim că cetățenii europeni își pun o singură întrebare. Vor fi cazuri de cancer în urma expunerii la acest produs? Apoi, răspunsurile dumneavoastră ne arată că legislația europeană organizează, practic, cultura secretului și va trebui să um, ținem cont de asta în recomandările politice pe care le vom face. Dar este drept că legislația europeană organizează această secretizare așa cum legislația și practicile în instituțiile europene favorizează opacitatea și um, complicitatea cu lobbyurile industriale. Încă un lucru, uneori avem dreptate când ne punem întrebări privind concluziile rapoartelor EFSA. Pentru că, iată, astăzi în Franța a izbucnit scandalul substanțe clordecon. Am uh, sub ochi rapoartele EFSA din 2014, 2015 și așa mai departe. Iar aceste rapoarte spun că incidența e foarte slabă și totuși 92% din populația din Martinica și din Guadeloupe au fost uh, expuse la clor de conci și există enorme uh, rate de uh, îmbolnăviri cu cancer în aceste uh, regiuni. Puteți spune noastră, dar este ceea ce a um, uh, publicat Mediapart, iar EFSA, F, FSI, s-au pus în, pus întrebări în acest sens. Știm că uh, Franța a folosit această substanță fără autorizare, noi, în calitate de aleși care ne ocupăm de uh, sănătatea publică, avem dreptul să adresăm aceste întrebări și apoi să tragem concluziile politice necesare și uh, să ne asumăm responsabilitatea până la urmă. Mulțumim, uh, domnule Omarji. Domnul Tarazona. Mulțumesc pentru întrebare. Voi începe cu prima parte privind glifosatul. În evaluarea EFSA sunt evaluate toate efectele de sănătate. Citiți în concluziile EFSA ce uh, declanșează uh, toxicitatea pentru uh, oameni. În, deci că nu este cancerigen, că nu are efecte asupra uh, capacității de reproducere și am făcut și o comparație a expunerii. De, de curând am publica datele privind expunerea, privind toate utilizările autorizate în Uniunea Europeană, inclusiv importul de alimente din afara Uniunii Europene, iar rezultatul este că nivelul de expunere al cetățenilor în estimarea cea mai negativă este 10% din valoarea de referință toxicologică. Un factor uh, suplimentar de 10 pe lângă standardul uh, 100 între nivelurile pe care le considerăm uh, sigure și expunerea estimată. Am făcut și uh, studii cu uh, datele reale de monitorizare și este 10 ori mai puțin, deci 1%. Acesta este mesajul pe care dorim să-l transmitem cetățenilor europeni privind glifozatul. În ceea ce privește clordeconul, evaluarea din partea EFSA este făcută privind utilizările prevăzute în uh, legislație. După aceasta, fiecare stat membru este responsabil pentru evaluarea produselor și pentru evaluarea uh, nivelurilor existente. Îmi pare rău că nu am toate detaliile aici. Cu mare plăcere aș discuta și v-aș clarifica mai târziu toate elementele. Însă, evaluarea EFSA și utilizările reprezentative trebuie pus în legătură și cu evaluarea din statul membru care este responsabil pentru autorizarea produsului și pentru autorizarea diferitelor tipuri de utilizări. Deci trebuie să verific întâi dacă utilizarea pe, la care vă referiți face parte din concluziile EFSA. Pentru că dacă nu face parte din uh, concluziile EFSA, nu era treaba noastră. De asemenea, noi nu am primit dosarele pentru produse, nu putem uh, acționa noi singuri, pentru că nu avem uh, avem datele, dar nu avem dosarele pentru produse. Si de la réponse qui, qui montre combien l'incongruité, si vous voulez, de, de l'évaluation à deux niveaux, donc de... Iată, un răspuns care ne arată uh, această interacțiune între cele două niveluri de evaluare. Doamna Noișel, acum. În această dimineață, la Comisia Envi, s-a prezentat un studiu în ceea ce privește implementarea regulamentului 1107 din 2009. Acest studiu a fost foarte interesant. S-a vorbit foarte deschis despre faptul că statele membre au capacități foarte diferite în ceea ce privește expertiza, personalul, dar și posibilitatea de a face uh, muncă la nivel uh, muncă de calitate. Două întrebări. Până acum, întreprinderile își aleg uh, statul membru când vine vorba de analiza de risc. Și o întrebare concretă către EFSA. Nu ar fi logic? Bun, să menținem acest sistem. Ne mai gândim dacă îl schimbăm de tot, dar n-ar fi logic dacă rămânem la acest sistem să nu mai existe, uh, între, să nu mai poată Uh, alege întreprinderea unde depune cererea, ci EFSA să verifice cine are capacitățile să o facă. Iar apoi, dacă reiese din studiul de azi, și m-a șocat acest lucru, că există calități atât de diferite, uh, EFSA a observat că din partea statelor membre calitatea variază? Pentru că asta are efecte asupra sănătății mediului, asupra studiilor în general. Pe mine m-ar interesa dacă s-au observat diferențe. Nu vine vorba de a arăta cu degetul anumite țări, nici nu trebuie să ne dați nume de țări, aș vrea să știu dacă ați observat diferențe. Și încă o întrebare concretă. Pentru că se pare că, conform studiilor Parlamentului European, autoritățile din statele membre s-au plâns de lipsă de echipament, de volumul enorm de muncă Cred că trebuie sistemul îmbunătățit. Există idei să se extindă sistemul zonal la unități mai mici, cu o mai mare divizare, diviziune a muncii, astfel încât să se reducă puțin volumul de muncă în statele membre. Deci, pur și simplu o întrebare dacă s-ar putea schimba sistemele zonale. Mulțumesc, EFSA, domnul Tarazona. În ceea ce privește capacitatea statelor membre, ce trebuie noi să facem la EFSA este evaluarea um, substanțelor active. Uh, evaluarea dosarelor depuse de solicitant ce avem noi pentru substanțele active este procesul uh, supus revizuirii paritare, um, evaluării paritare. Uh, trebuie făcute îmbunătățiri la evaluarea făcută de statul membru raportor. Cine este statul... Um, dar până la urmă nu contează cine este statul membru raportor, pentru că toate statele membre evaluează apoi raportul. Avem documentele de context, deci publicăm evaluările finale și este clar că în anumite cazuri îmbunătățirile necesare la raport sunt mai multe decât uh, în altele. Deci sistemul, armonizarea, calitatea este asigurată pentru că este implicată EFSA. Pentru produse, nu, noi, nu, noi nu suntem implicați, deci nu pot să vă dau informații mai multe despre asta. Noi nu știm care sunt uh, capacitățile și resursele din statele membre. Asta nu face parte din evaluările noastre. Însă mi se pare important să menționăm din nou că pentru substanțele active, diferențele de calitate sunt rezolvate prin procesul EFSA, printr-o evaluare paritară ce implică toate statele membre uh, și o enormă coordonare. După cum a spus uh, colegul meu, Acum avem 50 de oameni de știință care lucrează la pesticide, la EFSA. Suntem în rețea cu statele membre, deci în total avem între 800 și 1000 de experți care se ocupă de toate domeniile. Deci, dacă revenim la întrebarea domnului Portier, evaluarea EFSA este de un an, se acoperă toate uh, elementele cu o mie aproximativ de persoane. Capacitatea de a acoperi toate elementele de sănătate și mediu este asigurată de o rețea destul de uh, extinsă, dar bineînțeles, mai mulți ar fi mai bine, domnul președinte. Uh, a, nu, mă scuzați, Maria. Am avut trei întrebări, cred că am primit un singur răspuns, dar mai am încă două uh, întrebări. Dacă întreprinderile își vor mai putea alege statul membru dacă n-ar fi logic să li se atribuie un stat, de exemplu de către EFSA, n-ați răspuns la asta și nici n-ați spus nimic în ceea ce privește extinderea sistemului zonal sau crearea unor unități mai mici. on. Trei întrebări, trei răspunsuri. Yeah, thank you very much. I'll try to support Jose to answer. Mulțumesc, am să încerc să vă, răspund, să vă răspund și eu la întrebări. Nu ține de noi să decidem, este o discuție politică. Dacă solicitanții ar trebui să aibă posibilitatea să-și aleagă statul membru sau nu. Pentru reautorizare, asta se face de către Comisia Europeană, deci nu se poate selecționa statul membru în care dore- se dorește să se facă cererea pentru prime autorizări, solicitantul poate alege statul membru. Noi am avea o poziție neutră din acest punct de vedere. Nu știu ce să vă spun. Depinde de capacitatea statelor membre. Dacă comisia ar decide, ar trebui să țină cont de disponibilitatea expertizei și din punctul nostru de vedere nu e așa de important cine este statul membru raportor, pentru că avem un nivel european unde îmbunătățim, punem sub semnul întrebării, verificăm primul document astfel încât rezultatul final să aibă întotdeauna același nivel de calitate. Deci, din acest punct de vedere, poate că n-ar fi așa o diferență mare dacă decide EFSA, Comisia sau uh, solicitantul. La cealaltă întrebare este tot o întrebare politică. Noi propunem și la exercițiul de refit să se regândească procesul de autorizare și poate că am putea avea un proces uh, ghidat la nivel european, nu în cele trei zone, ci pentru întreaga europeană, ci însă să rămână stat, la latitudinea statelor membre puterea de decizie uh, în funcție de, de, deci, de um, situația uh, agronomică. Cred că asta ar fi propunerea noastră, nu să avem zone mai mici. Dar, bineînțeles, decizia nu este a noastră. Comisia și legiuitorul trebuie să decidă. Merci. Monsieur Nurse, vous voulez compléter la demande de réponse? Thank you. Domnul Nurse. Mulțumesc. Experții ne-au spus și nouă că există temeri legate de capacitățile diverselor state membre în, în domeniul analizelor evaluărilor. Deci, sunt de acord cu dumneavoastră, ar fi bine să avem o dezbatere pe tema aceasta la nivel european. Ar fi bine ca sistemul de, de partajarea datelor să fie mai eficient pentru ca deciziile finale să fie mai bine uh, mai, să aibă o bază mai uh, solidă. Și acum dați-mi voie să mă refer la întrebarea care a fost adresată mai devreme legată de IMM-uri. Noi uh, ajutăm IMM-urile care doresc să creeze astfel de dorare, dosare. Organizăm o serie de reuniuni de consiliere de asemenea, în cursul acestor uh, uh, reuniuni uh, încercăm să oferim informații cu privire la nanoparticole, microparticole, etc., elemente care sunt, fac obiectul unor dispoziții juridice. Deci, iată, există o asistență oferită IMM-urilor. Mulțumim! Mulțumim pentru această informație pe care nu o comentez neapărat, dar care ne ajută cu siguranță în cursul lucrărilor noastre viitoare. Domnul Stas, Mulțumesc, domnule președinte. Mă întrebam la început cum se poate să ajungi la rezultate diferite. Domnule Potie, când ați făcut dumneavoastră analiza dumneavoastră pe glifosat, ați descoperit la un moment dat o serie de studii pe uh, șobolani și uh, șoareci uh, care se îmbolnăviseră de cancer. Ce a răspuns ECA? Da, luăm la cunoștință, dar rezultatele din punctul nostru de vedere n-au fost coerente. Cred că cam asta a fost reacția ECA. Domnule Poatie, care este reacția dumneavoastră la asta? De ce datele dumneavoastră, analizele dumneavoastră sunt coerente sau, mă rog, nu sunt coerente? Another very good question. Altă întrebare foarte bună. Eu vă pot spune doar cum anume am procedat. Am analizat datele brute într-o manieră sistematică. Am analizat datele care meritau, din punctul meu de vedere, să fie analizate. Toate uh, probele aparent concludente au fost analizate de către mine. Am folosit uh, mai apoi un test standard folosit de agențiile uh, americane pentru uh, testele de toxicologie, o metodologie pe care de altfel o cunosc foarte bine pentru că și eu am ajutat la crearea ei. Nu pot decât să presupun următoarele. Agențiile, da, au, a, au citit datele brute, dar nu le-au analizat neapărat. Asta pentru că agențiile se bazau pe analizele uh, oferite de către industrie, de către companii. Uh, agențiile, prin urmare, n-au folosit uh, un test precum testul Trend, care uh, de altfel uh, pare să fie mai uh, solid decât celelalte teste, teste uh, standard. Conform literaturii științifice, acest test, trend ar trebui să fie aplicat pentru a găsi un, un rezultat lipsit de dubii. Dar e drept Testul acesta nu este inclus în orientările OCDE. După aceea, sunt de acord, uh, orientările OCDE nu ne spun că uh, ar trebui să fie analizate datele care au stat la baza unui studiu înainte de analizarea respectivului studiu. Eu cred că uh, toate studiile pe vertebrate sunt importante, ar trebui să fie verificate uh, separat și de asemenea mai avem și studiile epidemiologice care sunt o cu totul altă mâncare de pește. Deci, prin urmare, eu consider că agențiile ar putea solicita uh, organizarea sau uh, testarea folosindu-se uh, diverse alte uh, metodologii. Domnul uh, Hansen, mulțumesc. Uh, Vreau să vă explic și eu uh, mai în detaliu cum am procedat acum ca urmare a intervenției domnului Portier. În primul și în primul rând, statul membru raportor care a făcut studiul inițial pe glifosat, și anume Germania, uh, a reevaluat datele din raport și a folosit tocmai acele metode folosite de către domnul Poitier. Deci analiza trend a fost Uh, aplicate de către colegii din Germania și uh, Comitetul de Evaluare a Riscurilor a verificat rezultatele obținute. Am uh, avut și o reuniune cu IARC, în care am evaluat toate aceste metode de evaluare sau am discutat aceste metode de evaluare. Prin urmare, noi considerăm că am avut o dezbatere completă pe tema datelor statistice. Am uh, luat în considerare și uh, statisticele uh, care se referă la, la datele originale și am discutat toate acestea cu IARC. După aceea, eu, de felul meu, sunt matematician, am m-am, sunt expert în probabilități, și uh, teoria probabilităților uh, stă la baza statisticilor uh, și am predat statistica de altfel în Germania și în țările de jos înainte de a deveni membru al ECA. Dacă ai trei numere, 1, 3 și 4, poți folosi media sau mediana pentru a evalua aceste numere. Deci, și folosind aceste uh, metode statistice, obții rezultate diferite, care sunt însă corecte amândouă. Dar, după aceea, aceste date trebuie să fie interpretate și interpretarea uh, rezultatelor obținute prin cele două uh, metodologii diferite, deci eva, uh, evaluarea acestor uh, date ține cont de context. Uh, și iată, revin la cele spuse de către domnul Poitier uh, atât uh, tehnicile statistice folosite de domnia sa, cât și cele menționate în orientările OCDE sunt corect, corecte. Dar se pune întrebarea ce anume îți spun cele două analize. Rezultatele celor două analize sunt ele într-adevăr atât de diferite? Ei bine, și noi, în momentul în care facem propriile noastre analize, uh, analizăm datele statistice, dar în același timp analizăm datele epidemiologice pentru a vedea dacă datele statistice sunt diferite de cele epidemiologice sau nu. De data aceasta, da, într-adevăr, rezultatele au fost diferite. Asta dovedește faptul că datele uh, analizate nu sunt chiar atât de clare. Comisia de evaluare a riscului nu a considerat că rezultatul analizei trend este un uh, rezultat suficient de pozitiv. Dar tendințele datelor respective ne obligă să ajungem la concluzia că da, există ceva pozitiv ce se întâmplă aici. Și în abordarea noastră bazată pe greutatea uh, probelor, e bine, dacă ai un studiu care e clar pozitiv, atunci criteriile sunt întrunite. Dacă ai, chiar dacă ai mai multe uh, studii care sunt negative, ele nu o, vor avea o contrapondere, nu vor reprezenta o contrapondere pentru primul studiu. Uh, Problema apare în momentul în care studii, uh, rezultatele pozitive nu sunt clare și asta, uh, acesta este contextul în care ne aflăm. Pentru că unele dintre uh, tehnicile statistice folosite îți oferă un sau îți uh, generează un rezultat, alte uh, metodologii statistice pe care le aplici acelor date dau un alt uh, rezultat. Și atunci, iată, se pune problema comparabilității celor două rezultate. Și aici intervine abordarea noastră bazată pe greutate. Noi, în datele pe care le-am analizat, nu am mai găsit niciun fel de altă probă care să fundamenteze până la urmă rezultatele analizei trend. Există o serie de date care uh, ne fac să credem că rezultatul respectiv este o întâmplare, nimic altceva dacă aplici 3, 20 de metodologii uh, statistice diferite, se prea poate ca diferențele să existe, unele rezultate să fie mai pozitive decât altele. Deci, toate acestea uh, uh, sunt uh, spuse de mine nu pentru a pune sub semnul întrebării activitatea statistică a domnului Poitier sau activitatea IARC. Uh, spun uh, însă toate acestea doar pentru a vă dovedi că uh, experții care au analizat toate datele, care au discutat cu IARC, au ajuns la, consider, la concluzia că, da, ceva, exista o, există o hibă, dar hiba aceasta nu este suficient de pronunțată pentru a uh, ne duce să luăm la o Uh, să ajungem la o altă. Uh, deci nu sunt suficiente pentru a ne duce la o altă decizie. decizie. Țineți cont de faptul că acești experți au experiență în domeniu, s-au ocupat de autorizarea a 285 de substanțe chimice diferite. Deci experții aceștia, pe baza know-how-ului lor, uh, pot să stabilească ce e clar, ce nu e clar, ce nu e deloc clar. Îmi cer scuze, domnule președinte, pentru că m-am lungit atât, dar mă simțeam obligat să vă, să vă explic poziția noastră. Nici pe departe nu uh, punem sub semnul întrebării activitatea IARC sau a domnului uh, Porchie. Noi aveam o bază de informații diferite, am purtat dezbateri îndelungate cu experții și avem anumite criterii, criterii pe care le-am respectat întru, uh, întru totul în uh, analizele noastre. Mulțumim, domnul Tarazon. S-a vorbit deja despre caracterul uh, cancerigen. Mă voi referi la datele brute despre care vorbea domnul Poitier. studiile uh, companiilor au spus uh, clar că nu, nu există niciun fel de risc în cazul expunerii. EFSA a mers însă mai departe. A, uh, analizat datele brute. Pe baza analizei acestea a ajuns la concluzia că unele dintre studii nu sunt uh, corecte. A cerut, de asemenea, autorilor studiilor să își schimbe uh, Uh, să-și schimbe uh, recomandările și tocmai de aceea, iată, am venit cu această, acest prag minim de, uh, de expunere. Deci, iată, toate acestea pentru a vă explica că, da, în cursul analizelor noastre, experții noștri ajung la propriile lor concluzii în urma analizării datelor brute. Domnul Portier. Nu mai trebuie să, să spun că nu sunt de acord cu unele dintre cele spuse. Voi sublinea însă câteva lucruri. Atât ECA cât și EFSA a, n-au, uh, n-au ținut cont de 40 până la 50% din a, uh, cazurile de cancer pe care le-am descoperit eu. A, uh, ajung la concluzia tocmai de aceea că n-au aplicat uh, testul trend la toate Uh, datele brute. După aceea, explicațiile acestea statistice uh, sunt uh, mult prea simpliste. Uh, situația este mult mai complicată de atât. Argumentul că n-ar exista tendințe cons- uh, consecvente în cadrul datelor nu se bazează uh, neapărat pe o analiză cât se poate de concretă. Argumentul acesta este unul uh, subiectiv. Există analize care permit eliminarea o, o, caracterului obiectiv și tocmai de aceea uh, sugerez agențiilor să folosească aceste teste pentru a elimina uh, subiectivismul și a garanta obiectivitatea. După aceea, după cum am spus la început, există limite ale aceste, acestor linii de orientare. Există lucruri care, din perspectiva mea de om de știință, au fost uh, folosite într-o manieră abuzivă pentru a masca tendințele. Și, asta, și când spun asta, nu mă refer doar la cancer. Și uh, tocmai de aceea, uh, liniile directoare trebuie să fie corectate. Și aici vorbesc despre toate liniile directoare europene sau OCDE, etc. Eu dacă aș fi lucrat la EFSA și oamenii de știință mi-ar fi, ar fi venit în fața mea cu genul acesta de contraargumente, aș fi organizat automat un grup de experți care să fie uh, însărcinat cu analizarea uh, tendințelor descoperite din, din afară și după aceea, pe baza acestor analize, se, uh, aș fi urmat să iau o decizie finală. Pentru că, și spun asta pentru că, uh, cu siguranță, glasurile contra nu vor dispărea, cel puțin mă gândesc la glasul meu. Domnul Url. Mulțumesc. Uh, respect cele spuse de dumneavoastră, domnule Poitier, domnule doctor Poitier nu voi pune niciodată sub semnul întrebării activitatea dumneavoastră în domeniu. Dacă vă uitați la documentul din 17 decembrie 2017, uh, publicat de agențiile americane, vă dați seama că acesta reprezintă un rezumat, rezumat al analizelor pe efectele cancerigene ale glifosatului. Este într-adevăr este într-adevăr un, un uh, studiu complex, dar un, un, studiul, uh, un studiu complex care se concentrează mai degrabă, din punctul meu de vedere, pe datele statistice. Deci, dumneavoastră, țineți cont de datele statistice. Dar noi ne întrebăm dacă aceste tendințe statistice sunt uh, relevante din punct de vedere biologic. Uh, am uh, contactat uh, peste 500 de experți din întreaga lume și acești experți au spus clar că uh, relevanța biologică a acestor date statistice, rezultate statistice nu este convingătoare. Deci, da, existau semne de întrebare, dar nu suficient de pregnantă pentru a justifica clasificarea. Și asta este diferența între statistică și știință. Uh, Uh, și uh, noi uh, trebuie să, să, să găsim un echilibru între statistică și tocmai relevanța din punct de vedere, din punct de vedere biologic. Deci nu pun sub semnul întrebării opinia dumneavoastră, o respect întru totul, dar să nu uităm că mai există sute de oameni de știință și două agenții europene, OMS și o grămadă de state, care nu sunt de acord cu dumneavoastră. Thank you for being um, so understanding, Mr. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru că sunteți atât de înțelegător. Am senzația că dumneavoastră credeți că nu am uh, analizat datele biologice. Dar eu vă asigur că am cercetat diferitele cazuri de uh, cancer la uh, șobolani și la ființe umane. Am analizat leziunile non-maligne și am ajuns pe baza acestor uh, analize la concluzia că nu există uh, leziuni precursoare pentru diferite cazuri de cancer care au fost constatate ca urmare a expunerii la glifosat. Și de asta nu vă puteți ascunde. Există proceduri pe care le folosiți dumneavoastră și care sunt uh, uh depășite din punct de vedere biologic, dar și statistic și aceste pro uh, proceduri ar putea fi cu mare ușurință îmbunătățite. Nu cred că vom ajunge la o concluzie finală în seara aceasta. Vă mulțumesc în orice caz. Îi dau cuvântul uh, doamnei Rivazi și mai apoi doamnei Ayuso. Eu vreau să revin la motivul prezenței noastre aici. Noi trebuie să garantăm până la urmă bunăstarea cetățenilor europeni. Dar nu putem garanta această bunăstare sau respectiv uh, sănătate. Sănătate publică. De ce nu putem face asta? Pentru că EFSA se, se concentrează pe substanțele active, dar produsele care sunt uh, comercializate în statele membre uh, sunt pline de coform, coformulanți. Dumneavoastră ați spus că glifosatul uh, nu e periculos, dar ați, uh, ați uh, interzis un coformulant. Dar Dacă în, uh, în Franța am decis să eliminăm întru totul uh, produsele care conțin respectivul coformulant, asta nu înseamnă că și alte state membre au făcut același lucru. Deci asta înseamnă că noi nu putem garanta sănătatea publică. Alt exemplu, dimetoato, uh, Uh, care se folosea pentru cireșe. Franța l-a interzis. De ce? Pentru că uh, un kilogram de cireșe mâncat de un copil uh, rezultă un grad înalt de toxicitate. Mai întâi Franța a interzis acest pesticid, mai apoi Spania la un, după un an și Uh, acum, uh, substanța este interzisă în mai toate statele membre, mai puțin Bulgaria, până și Turcia va, uh, va interzice pesticidul. Deci, iată, Europa nu se uh, ocupă de armonizare. Lăsăm prea multe la statele mem- la latitudinea statelor membre. Uh, Dumneavoastră spuneți uh, că nu puteți face mai, uh, mai mult pentru că nu aveți uh, experte, dar, da, experți și buget suficient. Dar bineînțeles, dacă am crește mandatul EFSA, atunci ne-am asigurat că și bugetul și experții sunt sporiți. După aceea, ECA, din nou, de ce are o procedură pentru biocide, de ce folosește o altă procedură la pesticide. Uh, Uh, și ne, ne gândim la o grămadă de substanțe care intră în, uh, în dezbatere în momentul de față. Și acum eu vă spun, vă pun o, o întrebare. Cum se poate ca doza zilnică admisibilă să fie stabilită în funcție de substanța activă și nu de produs? Există o serie de studii care arată că coformulanții pot contribui la sporirea Uh, toxicității unui, uh, unei substanțe active uh, în comparație cu toxicitatea exclusivă a substanței active. Deci, cum putem face aceste analize? De ce glifosatul e bun, dar coformulantul nu e bun? Și de ce nu analizăm niciodată produsul finit, care până la urmă conține atât substanța activă, cât și o grămadă de coformulanți? Deci e o mare, mare problemă. Noi nu, pro, nu, nu protejăm cetățenii europeni și asta devine cât se poate de clar. Mulțumim, domnul Tarazona, în numele EFSA. Ceea ce privește evaluarea substanțelor, legiuitorul este cel care trebuie să hotărească, însă un element cheie pe care l-ați menționat pentru evaluare trebuie să se țină cont de rezidurile diverselor substanțe de la diverse produse utilizate și analiza se face pentru substanța activă și toate substanțele metabolizate care apar în urma utilizării acestei substanțe. Așa se face și așa este logic. Pentru produsul în sine, fermierul și cel care locuiește în zonă poate fi expus, așa că legislația cere să se facă un studiu uh, de toxicitate acută și aceasta este o parte a evaluării făcute la nivelul statelor membre și care a fost prezentată în audierea organizată cu statele membre. Trebuie însă să diferențiem cele două pentru că substanța activă, pe de o parte, este absolut esențială de analizat, pentru că aceeași substanță activă poate veni de la mai multe produse și ea este completată de evaluarea uh, produsului, deci nu trebuie să alegem una sau alta. Logic ar fi să le avem pe ambele, însă la nivel legislativ există acum o separare între celelalte două. O evaluare se face la nivelul UE, cealaltă la nivelul statelor membre. Este o decizie pe care trebuie să o ia în brațul legislativ pentru a face o schimbare în acest sens sau nu. Mulțumesc, domnule Hansen, foarte rapid, vă rog. Da, mulțumesc foarte mult. Pot să vă spun din experiența mea cu regulamentul pentru biocizi. Um, există un proces de autorizație uh, care se poate cere pentru uh, produse biocide Deci, este foarte greu să uh, ai o soluție intermediară între autorizația pentru substanța activă și autorizația pentru produsul final. Dacă ar trebui să stabilim o limită pentru o substanță, o substanță biocidă, pentru expunerea la produs, practic ce am face este o autorizație a produsului la nivelul UE. Deci, din punctul de vedere al biocizilor, este foarte greu să ajungi la o soluție intermediară. Dacă dorești să stabilești o limită nu doar pentru substanța activă, ci pentru întregul produs, atunci munca pe care trebuie să o faci uh, echivalează practic cu o autorizație la nivelul Uniunii și cred că așa s-a și gândit uh, Comisia atunci când a introdus și acea parte de autorizație la nivelul Uniunii pentru biocizi. Doamna Iuso, vă rog. Mulțumesc. Am să revin la intervenția anterioară și mă adresez aici uh, directorului de la ECA. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră uh, analizați uh, și aplicantul sau nu așa cum face EMA. Pe de altă parte, dacă se fac teste pe vertebrate, în mod normal uh, se cer datele de la o companie care are astfel de date este obligatoriu sau ECA dispune deja de astfel de date pentru ca compania respectivă să nu trebuiască să se ducă la rivalul său direct, pentru că de multe ori aceste date pur și simplu sunt negate. Mulțumesc. Domnul Hansen, vă rog. Da. Atât pentru rici, cât și pentru uh, biocizi oferim aceste date pentru a ne asigura că aplicanții potențiali, atât pentru biocis cât și pentru Rich, uh, RICI, știu care sunt informațiile care se așteaptă de la ei pentru a avea uh, o, un dosar solid, bine argumentat. La a doua întrebare, răspunsul este da, atunci când cerem să se facă teste în conformitate cu regulamentul RICI, de exemplu, uh, Uh, cerem să se facă testul și când spun noi, uh, de fapt regulamentul RICI uh, obligă ECA să facă acest lucru, pentru că RICI spune că dacă ECA consideră că există o lacună în date, atunci suntem obligați să cerem aplicantului să facă acele teste. Deci dacă doriți o schimbare, trebuie schimbat regulamentul. Și dacă îmi permiteți un comentariu la una din întrebările anterioare referitoare la resurse. În munca noastră există, uh, constatăm că există diferențe semnificative între statele membre, uh, în ceea ce privește uh, programele pentru produsele chimice și resursele disponibile și această diferență nu afectează avizele noastre, dar afectează uh, uh, ușurința cu care trecem prin toate procedurile sau nu. Pentru că în statele membre unde lipsesc resursele, e clar că noi la agenție, la secretariat trebuie să compensăm și asta înseamnă că practic sunt puse sub presiune resursele noastre și eh, cred că nu există vreun director de agenție care să nu profite de ocazie să nu spună că am avea nevoie de mai multe resurse totuși. După aceea am să fac un comentariu, spune președintele și acum eh, doamna Guteland. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc eh, colegilor care au pus aceste întrebări atât de importante invitațiilor noștri de astăzi. Toate întrebările erau extrem de importante. Din câte înțeleg eu, până la urmă revine uh, legiuitorului, deci nouă, sarcina de a vedea care este nivelul de utilizare pentru anumite produse la nivel european. Practic, uh, eu și colegii mei de aici suntem cei care trebuie să schimbăm lucrurile, dar pentru ca noi să ne facem cum trebuie munca, trebuie să existe o anumită încredere față de instituțiile, autoritățile sau agențiile care ne oferă toate aceste date. Deci, iată, trimitem din nou mingea în terenul dumneavoastră. Deci, Până la urmă, aici în fața comisiei noastre am văzut tot felul de prezentări prin care ne dăm seama că nu s-au făcut studii prea uh, corecte, făcute în special uh, de către EFSA. Și chiar și dumneavoastră ați recunoscut acest lucru și avem impresia că există o, o relație foarte puternică între agenție și industrie. Chiar săptămâna trecută am primit aici un expert care ne-a prezentat rezultate legate de glifosat și în aceste studii uh, putem vedea că rezultatele veneau direct din partea industriei. Aceleași cifre care uh, vin de la EFSA pe de o parte și de la industrie din altă parte. Deci pur și simplu erau copiate într o parte în alta, ceea ce m-a făcut să nu mă simt prea bine. Și dacă vă ascult, îmi dau seama sau am impresia că EFSA uh, a fost oarecum uh, păcălită sau trasă pe sfoară, să spun așa, în această chestiune. Am impresia că agenția nu uh, încearcă să schimbe nimic, din potrivă Uh, încearcă să acopere tot ce s-a întâmplat, deci în concluzie nu sunt deloc mulțumită, nu mă simt bine, mi-ar plăcea să avem o adevărată dezbatere cu dumneavoastră pe această temă, pentru că dumneavoastră ar trebui să vă întăriți nivelul de independență. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Url, vă rog. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru comentarii. Cred că era vorba mai degrabă de un deziderat decât de o întrebare la sfârșitul intervenției dumneavoastră. Ceea ce mă surprinde pe mine oarecum într-o astfel de dezbatere este că atunci când EFSA vine cu un aviz, precum cel referitor la neonicotinoide, care reprezintă un aviz științific foarte bun pentru că aceasta protejează uh, diversi polenizatori și albinele, atunci EFSA dintr-o dată pare autoritatea nemaipomenită în acest domeniu și uh, sfatul sau avizul nostru trebuie să fie urmat imediat uh, pentru că aceasta va proteja albinele și așa mai departe. Există multe alte exemple uh, în acest sens când avizul EFSA este aplaudat și este considerat ca fiind uh, Uh, uh, ca venind din partea autorității uh, cele mai competente la nivelul UE, aviz care trebuie implementat imediat de către Comisie sau de către Parlament. Însă, atunci când aceiași oameni cu aceeași independență, cu aceeași expertiză ajung la o concluzie cum ar fi cea din cazul glifosatului, aplicând aceeași metodologie de ani de zile, dacă această concluzie nu corespunde așteptărilor unei anumite părți a societății, atunci, dintr-o dată, EFSA pare că este în slujba industriei și așa mai departe. Am uh, analizat fiecare uh, acuză în parte și vă invităm încă o dată și vom veni și noi aici încă o dată să vă explicăm cum lucrăm, care este metodologia noastră și dacă noi, EFSA, considerăm uh, că avem sistemul de prevenire a intereselor, a conflictelor de interese cel mai bun um, la nivelul agențiilor. Deci, din punctul nostru de vedere, e clar că munca pe care o facem este complet transparentă, este făcută de experți independenți care sunt doar în slujba interesului public. Și de aceea aș vrea să știu și eu ce putem face noi mai mult pentru a vă convinge pe dumneavoastră, Parlamentul, și în acele cazuri în care nu vă place avizul pe care îl dăm. Pentru că dacă din punct de vedere politic nu vă place acest aviz, atunci dintr-o dată EFSA are o problemă. Dacă vă place rezultatul, atunci EFSA devine erou. Mă rog, bineînțeles, simplificând, dar metodologia noastră este mereu aceeași. Deci vreau să vă întreb um, pentru a obține un răspuns corect față de EFSA. Domnule director, nu vă faceți griji, este munca noastră și veți obține răspunsuri la aceste întrebări. Probabil că Uh, vom avea câteva idei pe această uh, temă. De exemplu, poate vom veni cu soluția de a avea un grup de magistrați care să se pronunțe atunci când există conflicte de interese și așa mai departe. Bineînțeles, uh, analizăm și înregistrăm aici comentariile dumneavoastră și punctele de vedere, dar trebuie să ținem cont de faptul că în față ne așteaptă viitorul și trebuie să asigurăm o, o garantare a sănătății în cetățenilor europeni. Sunt lucruri de îmbunătățit, așa cum spuneți și dumneavoastră. Problema este cum putem lucra în mod colectiv uh, pentru a îmbunătăți anumite practici și proceduri, așa cum doamna McIntyre. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Rivasi are dreptate. Noi ne aflăm aici pentru a-i proteja pe cetățeni și cred că noi toți avem același obiectiv. Însă dorim, pe de altă parte, să ne asigurăm că avem o atitudine responsabilă, proporțională și nu dorim să creăm prea multă alarmă în rândul populației. Eu sunt îngrijorată pentru că am senzația că anumiți oameni își doresc să își bajeze evaluarea și decizia finală pe pe pericole și nu pe riscuri. Dacă trebuie să ținem cont de toate substanțele uh, potențial carcinogene uh, pe care le consumăm, atunci ar trebui să interzicem șampania, cafeaua, gulașul, uh, n-ar mai trebui să permitem oamenilor să se ducă la soare și multe din produsele și activitățile noastre de zi cu zi pur și simplu ar fi interzise. Deci, uh, cred că tocmai uh, în acest uh, context ar trebui să dăm dovadă de oarecare proporționalitate și dacă ne bazăm decizia pe o evaluare a riscului, mi se pare mult mai responsabil și corect decât să avem o atitudine prin care tot ceea ce are un potențial carcinogen ar trebui să fie pur și simplu interzis. Mulțumesc, domnul Omarji, vă rog. Mulțumesc. Mă între, întorc aici la uh, paralela interesantă pe care am stabilit-o față de ce ne îngrijorează pe noi și anume glifosatul. În 1979 Se considera că nu există suficiente elemente pentru ca clor de conul să fie considerat ca și uh, carcinogen. În 1979, Statele Unite interzisese deja această substanță, iar astăzi uh, circul consideră că uh, glifosatul nu circul, iarcul, mă scuzați, consideră că glifosatul pentru glifosat nu există destule uh, elemente de probă din partea EFSA, dar din partea IARC da. Deci, iată, e greu să avem certitudini în ziua de astăzi. Însă știm care este principiul tratatelor europene, principiul de precauție, principiul care ar trebui să vă ghideze. Și dacă ascult declarațiile pe care le-ați făcut aici, am senzația pur și simplu că până la urmă uh, aici are întâietate protecția intereselor economice și a intereselor industriei și nu Uh, securitatea cetățenilor europeni. Și atunci când există o îndoială foarte gravă, uh, o îndoială serioasă, așa cum s-a întâmplat cu glifosatul, cred că principiul precauției care este înscris în tratate ar trebui să se impună pentru toată lumea, inclusiv în recomandările pe care le faceți pentru cei care după aceea iau sau nu decizia de a interzice o substanță. Mulțumesc! Doriți să răspundeți la ultimele două întrebări, domnul Url sau cine? Vă rog. Da, foarte pe scurt. Ceea ce noi vă putem oferi, noi oamenii de știință, este o estimare a riscului și a nesiguranței care are legătură cu acest nivel al riscului. Însă ceea ce nu putem face, nu avem voie și nu putem face, este să aplicăm principiul precauției în știință. Așa ceva nu există. Principiul precauției este o decizie luată la nivelul societății pentru a vedea cât risc este dispusă să accepte sau nu. E vorba de o decizie politică, nu științifică. În știință putem să vă vorbim despre uh, estimări și despre nesiguranță cât de bine putem și uh, după aceea trebuie să vedeți dacă acceptați aceste riscuri sau nu și atunci intră în joc principiul precauției. Însă n-ar trebui să amestecăm cele două pentru că altfel nu ne mai înțelegem. Și v-aș ruga să separăm complet cele două concepte, pentru că dumneavoastră gestionați problema uh, riscului și probabil că trebuie și puteți să aplicați principiul precauției, dar asta nu se poate face și la nivelul științei. O întrebare Uh, suplimentare, dar vreau să vă atrag din nou atenția că la 17.30 uh, ne vom opri. Da, uh, trebuie să vă spun că clordeconul nu este autorizat ca și pesticid în UE. A fost interzis în urmă cu mai bine de 10 ani. E de dreptul de necrezut, spune domnul Omarji. E de necrezut ce aud aici. Dumneavoastră știți că Guadelupe și Martinicăla se află în Uniunea Europeană, deci nu ne puteți spune că clordeconul nu se utilizează în UE. A fost utilizat de Franța, în urma unei decizii luate de Franța, în Uniunea Europeană, deci în Guadelupe și în Martinica. Și uh, doamna Rivazi are absolută dreptate. Nu suntem deloc de acord cu dumneavoastră, pentru că e vorba aici de irreversibilitatea riscurilor. Și cred că Michel poate interveni să spună mai multe. Ultima intervenție. Domnule Ur, va trebui să recitiți din nou ce înseamnă principiul precauției. În știință, acest principiu se poate implementa atunci când există riscuri care pot deveni irreversibile și, de fapt, în regulament atunci când uh, vi se cere autorizația pentru o substanță, apar date care nu uh, sunt aduse de către industrie și există acele așa numite data cap care trebuie confirmate. Deci, uh, cum se poate autoriza o substanță dacă există lacune în ceea ce privește uh, datele pentru animale, pentru apă și așa mai departe? Dacă am aplica însă principiul precauției, atunci ar trebui să spunem atâta timp cât nu avem toate datele necesare, atâta timp cât industria nu ne furnizează aceste informații, nu putem da autorizație și așa se aplică principiul precauției. Mulțumesc! Mai avem Patru minute la dispoziție și aș vrea două minute pentru concluzie. Uh, domnul Hansen și uh, domnul Nărs, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt la cele două chestiuni care au fost prezentate aici. Uh, comentariul a fost uh, intenționat și pentru ECA. Dacă ne gândim la legătura cu industrie, industria, putem să vă spunem că dacă putem face ceva pentru a arăta că nu există o astfel de legătură, o vom face, sau dacă există dovezi că avem vreo legătură cu industria, atunci vom corecta această situație. Deci suntem deschiși pentru a face tot ce e nevoie pentru a clarifica lucrurile. În ceea ce privește principiul uh, precauției, Comisia ne-a cerut să facem o revizuire pentru a vedea ce putem face noi pentru a implementa principiul precauției în mod clar și am analizat această situație pentru a vedea ce se întâmplă cu comunicarea Comisiei din 2001, cum poate fi implementată mai bine pentru uh, luarea de decizie și pentru implementarea principiului de precauție. Pentru că noi ca, ne dorim ca acest principiu să fie implementat mai bine decât până acum și e aplicabil în special pentru acele cazuri în care uh, aceasta îți permite să iei decizia cea mai bună. Mulțumesc! Îmi pare rău, domnule Nars, un minut, vă rog. Da, aș fi dorit să închei uh, acolo unde am început. Lucrurile și discuția s-a încins aici. Raportul nostru dorea tocmai să uh, dea la o parte elemente uh, care au provocat neînțelegeri pentru a ajunge la o funcționare corectă, efectivă. Poate veți dori să analizați din nou acest raport și să ne întoarcem la dezbaterea acestor elemente pentru a avea o dezbatere mai liniștită. Mulțumesc. Dezbaterea a fost uh, foarte bună, însă, și acum domnul Portier mai dorea să intervină? Nu. Atunci, în încheiere, aș vrea, în primul rând, să vă mulțumesc pentru această dezbatere. O dezbatere uh, foarte bogată, pentru că dacă analizăm ce se întâmplă astăzi, avem uh, probleme, de exemplu, cu fertilitatea. Uh, cu cancerul la colon și așa mai departe, probleme cu tot felul de boli, cu orfanii și așa mai departe. Am văzut că am pierdut 80% din insectele din UE, avem probleme cu polenizatorii în ziua de astăzi, probleme foarte grave în întreaga Europa și mi-aș dori ca întâlnirea de astăzi uh, să fie uh, în mod simbolic o ședință care să susțină apicaltorii din Europa. Într-adevăr, situația este foarte gravă și, așa cum spuneam, a existat un trecut, există un prezent, dar există și un viitor. Și suntem convinși uh, de ceea ce ne spuneți, însă, ca și dragostea, există declarații de dragoste și dovezi de dragoste. Și uh, noi ne punem întrebarea în legătură cu aceste conflicte de interes. Uh, Uh, și avem nevoie de elemente raționale pentru ca aceste convingeri să devină alegeri și să vedem ce se întâmplă cu riscurile, cu principiul precauției. Toate aceste elemente sunt în miezul dezbaterii noastre. Avem o responsabilitate colectivă pentru ca mâine, într-adevăr, să avem o garanție pentru cele 500 de milioane de europeni, aceștia să poată respira uh, liniștit, să mănânce liniștit și așa mai departe. Vă mulțumesc încă o dată pentru dezbatere și sperăm să contăm pe prezența dumneavoastră și pe viitor pentru o muncă de calitate, pentru ca lucrurile să se îmbunătățească cu adevărat. Mulțumesc încă o dată și mulțumesc, spune cu amabilitate președintele și interpreților. Ați câștigat două minute. Vă mulțumesc încă o dată pentru munca dumneavoastră.